I think so. Okay. Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt jetzt Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, declarațiile Consiliului și, a, și Comisiei cu privire la concluziile reuniunii Consiliului European de pe 18 și 19 octombrie 2012. Dau acum cuvântul, urându-i totodată bun venit, președintelui Consiliului, domnul Van Rompuy. Vă rog. Domnule președinte, dragi colegi, după o scurtă, dar călduroasa locuțiune de primire a Premiului Nobel pentru Uniunea Europeană, care ne face să ne dublăm eforturile pentru viitor. Concentrarea în uh, Consiliul European de săptămâna trecută uh, a fost pe chestiuni economice, și anume implementarea Pactului pentru Creștere Economică și Locuri de Muncă aprobat în iunie și discutarea raportului interimar privind uh, aprofundarea Uniunii Economice și Monetare. De asemenea, am discutat unele probleme de politică externă și ne-am referit la o chestiune care știu că vă preocupă foarte mult și anume numirea unui membru al bordului uh, Băncii Centrale Europene, chestiunea care a fost ridicată și de mine și de președintele dumneavoastră uh, în intervenția sa de la începutul ședinței. Angajamentul Uniunii de a promova egalitatea între femei și bărbați este un obiectiv Uh, exprimat clar în tratat. Votul de ieri al Comisiei Econ privind această numire în uh, BCE este o expresie uh, a preocupării legate de faptul că multe trebuie rămân încă să fie făcute în acest domeniu, mai ales în ce privește Banca Centrală Europeană. Dar iau notă de asemenea și de recunoașterea Comisiei că competențele profesionale ale candidaților nu sunt puse sub semnul întrebării. Din partea mea, la Consiliul de săptămâna trecută am uh, făcut un apel puternic către toți șefii de stat și de guvern să identifice și să propună candidați femei pentru posturi la nivel european, în special în sectoarele economice și financiare, unde subreprezentarea femeilor este enormă și vizibilă. Și am subliniat că trebuie să fim activi în a încuraja acest proces de promovare a femeilor. Sper că, având un astfel de uh, angajament reînnoit privind echilibrul de gen, Parlamentul își baza decizia finală pe uh, candidatul act, privind candidatul actual doar pe criteriile de calificare profesională și experiență. Este urgent să umplem acest loc rămas liber în bordul Băncii Centrale Europene. Dragi colegi, dați-mi voi acum să trec la chestiunile economice care au fost miezul discuțiilor noastre. Mai întâi, uh, creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Încă suferim din cauza unei lipse de creștere economică. 25 de milioane de oameni sunt șomeri în Europa, mai ales tineri. În general, uh, creșterile, proiectările de creștere economică pentru anul următor sunt uh, cel mult modeste. Îmi dau seama de efectul dureros pe care îl are această chestiune asupra societății noastre. În câteva țări, procesul de ajustare este mai sever și mai îndelungat decât uh, s-au așteptat majoritatea oamenilor. Controlarea deficitelor bugetare și refacerea competitivității ar fi fost necesare și fără criza din zona euro. Prin urmare, este, ele sunt cu atât mai necesare acum și este necesar să împărțim corect povara ajustării economice și să avem politici care să fie țintite în mod special la reducerea șomajului. Și aici instrumentele europene ar trebui și pot să ajute. Crearea de locuri de muncă și susținerea unei creșteri economice inclusive social rămân prioritățile noastre și scopurile noastre finale. Angajamentele făcute în cadrul Pactului pentru Creștere și uh, Slujbe nu pot accepta ele trebuie să fie urmate de acțiuni decisive și să fie traduse în rezultate concrete. Este extrem de urgent să se implementeze pachetul de 120 de miliarde asupra căruia am căzut de acord în iunie pentru a face progrese pe chestiuni legate de piața unică și uh, pe uh, scopurile strategiei UE 2020. Este de asemenea urgent să se ia măsuri care să susțină incluziunea socială, să promoveze cercetarea și dezvoltarea, competitivitatea industriilor noastre și să Uh, elibereze potențialul reprezentat de comerțul internațional. Între timp, în noiembrie vom discuta cadrul financiar multianual în Consiliul European. Avem nevoie de un buget european orientat pe creștere, deși acesta reprezintă doar 1% din produsul intern brut european, în calitate de buget de investiții poate avea un impact uriaș asupra creșterii economice. Sigur, uh, refacerea încrederii în zona euro este o parte cheie a eforturilor de a uh, reveni pe creșterea economică și pe creșterea cererei interne. Uh, fără aceasta nu vom putea vedea rezultatele uh, acțiunilor noastre. Dați-mi voie să dau câteva exemple. Așa numitul spread între dobânzile plătite de țările membre se reduce, deficitele sunt mai reduse în multe țări, competitivitatea și performanțele de export sunt mai puternice în toate țările. Uh, și uh, autoritatea, viitoarea autoritate de supraveghere bancară este o schimbare majoră, iar acum uh, două săptămâni am lansat mecanismul de stabilitate europeană și acum avem un firewall de 700 de miliarde de euro. În ce privește Grecia, s-au făcut progrese semnificative. Șefii de stat și de guvern au dat o declarație în care salută hotărârea guvernului Elen să-și uh, îndeplinească angajamentele și au uh, felicitat eforturile remarcabile ale poporului el grec. Uh, Eurogrupul a examinat aceste progrese în lumina uh, raportului care urmează, raportului Troicii, și va lua deciziile necesare. Stimați membri, a doua dezbatere majoră europeană este raportul interimar pe care l-am făcut în colaborare cu președintele Comisiei Europene, al Eurogrupului și al Băncii Centrale Europene, așa numitul grup de patru care s-a întâlnit de asemenea și cu președintele dumneavoastră, domnul Martin Schulz. Cabinetul meu, de asemenea, a consultat statele membre și delegațiile parlamentelor naționale, a căror contribuție a fost semnificativă. Și, de asemenea, m-am întâlnit personal cu unii dintre raportorii dumneavoastră, coordonatorii și cu președinții de comisii uh, relevante. A fost un raport uh, interimar menit să clarifice concepte și să testeze nivelul de susținere pentru diferite idei care s-au vehiculat cu scopul de a ajunge la o concluzie în decembrie. S-au stabilit uh, punctele de convergență, dar și acele zone unde va fi nevoie de negocieri suplimentare. Consiliul European a dat un mandat de continuare a acestor activități și a propus un calendar specific uh, care să fie prezentat la ședința din decembrie ca să putem face progrese pe toate chestiunile esențiale pe care o adevărată Uniune Economică și Monetară ar trebui să se bazeze. Prioritatea noastră imediată a fost uh, concentrarea pe integrarea financiară. În iunie am fost de acord să rupem uh, cercul vicios între uh, bănci și criză și ideea este să se creeze un singur mecanism de supraveghere care să prevină riscurile bancare și contagiunea transfrontalieră. De aceea, Consiliul a cerut progrese rapide cu obiectivul de a cădea de acord asupra cadrului juridic legislativ până la 1 ianuarie 2013. Odată ce aceste chestiuni sunt aprobate, uh, mecanismul uh, de supraveghere europeană poate deveni operațional uh, în 2013. Asta pune o mare responsabilitate pe umerii noștri. Trebuie să respectăm acest calendar ambițios, nu putem să ne permitem riscul de a pierde momentul acesta. De asemenea, când ce privește supervizarea, trebuie să luăm în considerare câteva aspecte. Mai întâi, uh, Trebuie să există o separație clară între responsabilitățile monetare ale Băncii Centrale Europene și cele de supervizare. Banca Centrală Europeană trebuie să poată face supervizare în mod direct și diferențiat. Asta înseamnă folosind autoritățile naționale pentru sarcinile de supervizare și supraveghere uh, pe cât posibil. Acest lucru trebuie să fie gândit uh, respectând integritatea pieței unice și a piețelor financiare. Și în fine trebuie să fie un mecanism inclusiv și transparent. Toate statele membre sunt libere să se alătur, să-i se alăture și sunt invitate să-i se alăture. Această deschidere trebuie să fie reflectată într-o structură cu drepturi și obligații clare pentru totdeauna. Acest mecanism de supraveghere și stabilitate e primul uh, pas într-o integrare totală a sectorului financiar. De asemenea, măsurile trebuie luate rapid. Trebuie să începem uh, cu armonizarea Uh, la nivel național a uh, schemelor de garantare a depozitelor, după care Comisia va uh, propune un mecanism unic de rezolvare a disputelor. Din iunie, recapitalizarea directă va fi posibilă odată ce mecanismul va fi funcțional. Și cerem Eurogrupului să stabilească exact criteriile operaționale pentru a avea o uniune economică și monetară stabilă, avem nevoie de uh, cadre integrate pentru politicile bugetare și economice. Pe aceste fronturi deja am făcut foarte multe lucruri. Dați-mi voie să mă exprim în felul următor. Dacă folosim toate instrumentele noastre, six-pack-ul, uh, two-pack-ul, apoi semestrul european care conține recomandări specifice pentru fiecare țară, uh, noua procedură de dezechilibre macroeconomice și noul mecanism de coordonare și stabilitate interguvernamentală, deja vom fi uh, făcut un pas enorm spre Uniunea Economică și uh, monetară și fiscală. Însă pentru a asigura stabilitatea pe termen lung a eurozonei, trebuie să putem uh, face față mai bine șocurilor economice și să avem mai multă convergență economică. Aici se deschid uh, câteva noi căi pe care le-am menționat în raportul meu. Am primit un mandat împreună cu colegii mei să explorăm uh, aceste lucruri în profunzime până în decembrie. Una dintre aceste uh, soluții ar fi ca statele membre să facă aranjamente individuale de o natură contractuală cu instituțiile europene privind reformele la care se angajează ca răspuns la recomandările specifice făcute de Consiliu de promovare a creșterii economice și a locurilor de muncă. O altă variantă ar fi uh, promovarea unei capacități economice fiscale pentru zona euro. Această idee cere o examinare suplimentară și, uh, subliniez, nu are legătură cu pregătirea viitorului uh, cadru financiar multianual va fi crucial pentru noua Uniune Economică și Monetară să fie complet legitimă și să dea socoteală în mod transparent. Ca principiu general, cu toți suntem de acord că controlul democratic trebuie să se producă la nivelul la care se iau deciziile. De asemenea, este important să construim o Uniune Economică și Monetară cât mai adâncă, folosind uh, cadrul și instituțiile europene și să ne asigurăm că aceasta rămâne deschisă și transparentă față de țările membre care nu sunt în zona euro ca la toate consiliile noastre europene am dorit să uh, dedicăm ceva timp și uh, poziții poziției noastre strategice, relațiile noastre externe și ne-am concentrat pe două chestiuni principale. Mai întâi relațiile noastre cu China. Am încercat să privim uh, la rece pe o perioadă de termen lung și cred că am avut un raport foarte pozitiv. După cum știți, acest partener cheie uh, trece printr-o procedură de schimbare a liderilor care se produce odată la 10 ani și am discutat cum să avem un dialog constructiv cu noua conducere. Trebuie așadar să transmitem aceleași mesaje Beijingului și pe cele plăcute și pe cele mai puțin plăcute, mai dificile, în contactele pe care le avem cu ei la toate nivelurile. China a propus un pachet uh, de inițiative de cooperare cu Uniunea Europeană. Vom răspunde în același spirit cu propriile noastre propuneri și ne vom întoarce la această chestiune pentru a pregăti viitorul summit care ar trebui să aibă loc în China în toamna lui 2013. În al doilea rând, am discutat zonele de criză din lume, Siria, Iran și Mali n-a fost prima dată când am discutat evoluțiile din Mali la, nivel, la nivelul Consiliului European. Uh, situația de securitate umanitară și, de asemenea, am discutat și aspectul uh, impactului regional în uh, Sahel. Această situație poate deveni o amenințare la securitatea noastră și Uniunea contribuie la eforturi internaționale conduse de Națiunile Unite pentru a stabiliza situația în zonă. Am decis să accelerăm propria noastră planificare pentru o operațiune militară de management al crizei de la nivel european și să susținem o forță militară internațională în acord cu rezoluțiile Consiliului de Securitate 2071. Uh, în concluzie, a fost un summit foarte bun pentru Europa. Avem un mecanism de supraveghere unic care va funcționa în 2013. Până în decembrie vom încerca să facem noi progrese pentru a întări Uniunea noastră economică și monetară Uh, cea mai bună contribuție la creștere pe termen scurt este uh, refacerea încrederii în zona euro. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Van Rompuy, și acum dau cuvântul domnului președinte Barroso în numele Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, președinte al Consiliului, domnilor și domnilor. Consiliul de <clears throat> săptămâna trecută a fost uh, primul din cele planificate în această toamnă. Obiectivul este acela de a lua decizii care să aibă consecințe asupra obiectivelor pe termen scurt și pe termen lung. În primul rând, trebuie să uh, îndeplinim obiectivele Pactului pentru Creștere și Locuri de Muncă din iunie. Multe state membre se confruntă cu recesie, șomajul este destul de înalt și potențialul este acela de a submina și mai mult coeziunea socială și sunt foarte conștient de dificultățile în care se, prin care trec cetățenii europeni. Implementarea Pactului pentru Creștere și Locuri de Muncă este esențial, este mai mult decât uh, o voință politică. Este o chestiune de echitate și justiție socială. În unele state membre, cetățenii trebuie să facă sacrificii majore din cauza situației rezultate din datorii excesive în domeniul public și din cauza unei comportament irresponsabil în domeniul privat. Iată de ce cetățenii au nevoie de încredere, de posibilități și de perspectiva ca creșterea și locurile de muncă să se întoarcă în societățile lor. Comisia a făcut uh, multe propuneri pentru a susține acest pact de creștere și pentru locurile de muncă. Totuși, realitatea acestui pact, inclusiv uh, acei 120 de miliarde de euro, n-au fost încă implementate. S-au făcut totuși și progrese, însă nu îndeajuns. De aceea s-a făcut un raport pentru a arăta care sunt problemele, care sunt blocajele și ce trebuie făcut pe viitor pentru că a sosit momentul ca propunerile de pe masa negocierilor să devină realitate. Aș vrea să vă dau câteva exemple în acest sens. În următoarele două luni trebuie să se ajungă la un acord în ceea ce privește capitalurile de tip venture capital dar lucrările trebuie să fie mai rapide asupra altor proiecte care sunt esențiale pentru creștere pe piața unică. Reforma pentru achizițiile publice, acordurile cu țările terțe, competențe a, profesionale, a, semnăturile electronice. E nevoie de o nouă voință politică pentru a face progrese în aceste domenii. Guvernele a, fac tot ce pot pentru ca acest pact de creștere și loc de muncă să devină realitate și trebuie să-și asume responsabilitățile pentru finalizarea legislaturii în acest sens. Trebuie să arătăm cetățenilor noștri că Europa dorește să transmită un mesaj clar în acest domeniu. Dacă vorbim despre creștere economică, e clar că sectorul financiar trebuie să-și aducă contribuția la recuperarea economică. De aceea uh, salut propunerea făcută de Parlament în ceea ce privește uh, taxa pe tranzacțiile financiare. După propunerea primită de la 10 state membre, chiar în această după masă, Comisia va face o propunere pentru o decizie a Consiliului care să permită o cooperare întărită. Aceasta ar fi un prim pas înainte și vom prezenta și un plan de acțiune în ceea ce privește evaziunea fiscală, inclusiv uh, paradisurile fiscale până la sfârșitul anului. Aș vrea să vă confirm de asemenea că după adoptarea pachetului pentru ocupare, Comisia va promova un sistem de garantare a depozitorilor care se permită ca la patru luni uh, de șomaj, acea persoană să aibă acces la niște cursuri de formare sau de ucinicie, proiecte care sunt susținute de fondurile de coeziune sociale. De asemenea, vom introduce noi burse pentru a avea acces la aceste cursuri în perioada de șomaj. Toate aceste măsuri sunt pentru a ajuta generația care trece prin dificultăți la ora actuală. Și nu e vorba aici doar de pactul de creștere și locuri de muncă care trebuie să devină realitate. Până la sfârșitul anului este important să avem un acord asupra mecanismului de supervizare unică pentru sectorul bancar, aceasta este esențial pentru mecanismul de stabilitate economică. Ajungând la un acord în acest sens, vom putea reinstaura încrederea și vom arăta că avem capacitatea de a lua decizii dificile în momente de criză, pentru a transmite acest mesaj de stabilitate. Să profităm de această ocazie și să fim foarte clari pentru a ajunge la un acord. Aceasta este o precondiție dacă dorim să fim credibili pentru o mai bună uniune economică și monetară. În ceea ce privește mecanismul de supervizare unică pentru sectorul bancar, acesta este în progres și Consiliul European a confirmat multe dintre principiile prezentate de Comisia Europeană. Aceasta include și o deschidere absolută din punct de vedere juridic față de toate statele membre care doresc să participe, așa cum am arătat de mai multe ori nu avem nevoie de noi bariere în Europa între zonele, zona euro și cei din afară. În al doilea rând, responsabilitatea la nivelul deciziilor. Aceasta pentru Comisie înseamnă să se implice și Parlamentul și să se uh, mențină integritatea pieții unice. Aceasta include și sarcina BCE-ului, care să aibă responsabilități în ceea ce privește supervizarea prudențială și puterea de a interveni atunci când e nevoie față de băncile din zona euro și o legătură între puterea de supervizare și politicile monetare. Toate acestea le vom lucra în continuare cu Parlamentul European. Un element important este angajamentul uh, politic și acordul pe care trebuie să-l uh, obținem până la sfârșitul acestui an. Sper că guvernele își vor respecta angajamentele pe care le-a luat la cel mai înalt final. Haideți să nu uităm de ce trebuie să acționăm. Noi răspundem până la urmă crizei. Și până la urmă trebuie să spargem această legătură între uh, datoria băncilor și datoria suferană. Tocmai de aceea există acest sentiment de urgență și Comisia a făcut propunerea deja din uh, iunie. Acest mecanism de supraveghere va transmite un mesaj clar cetățenilor noștri, dar și partenerilor internaționali și investitorilor. Consiliul European uh, a subliniat că este nevoie să fie adoptate cât mai repede reglementările legate de armonizarea acestor uh, măsuri pe baza propunerilor uh, făcute de comisie, ținând seama de schema de garantare a depozitelor și așa mai departe. S-a cerut un, un singur set de reguli referitoare la uh, cerințele de capital uh, și vom încerca să progresăm cât mai repede în toate aceste domenii în următoarele săptămâni. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, Înainte să discutăm termenele, elementele pe termen lung referitoare la politic, la Uniunea Monetară și Economică, permiteți-mi să spun câteva lucruri despre pachetul cu două măsuri. Este în interesul Parlamentului European să încorporăm cât mai multe elemente din tratatul fiscal în metoda comunitară. Tocmai acest lucru îl facem în acest moment cu pachetul cu cele două măsuri. Acum că instituțiile europene și guvernele au uh, început acest uh, proces de reflexie care uh, uh, include toate aspectele relevante ale uh, Uniunii Monetare și Economice, cred că cu toții suntem de acord că trebuie să progresăm cu pachetul celor două măsuri, să aprofundăm cât mai mult uh, Uniunea Economică și Monetară. Din punctul de vedere al aprofundării acestei uniuni monetare și economice, Nu trebuie să uităm de raportul pregătit de mine cu, împreună cu uh, președintele, cu, cu președintele Parlamentului European, domnul Van Rompuy și domnul uh, Draghi. În, uh, în următoarea perioadă vă vom prezenta un proiect înaintea Consiliului din decembrie care va include toate elementele unei uniuni economice și monetare mai aprofundate. Domnule președinte, uh, Uh, stimați membri, permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre uh, fondul fiscal pentru uh, Uniunea Economică și Monetară. După cum am spus de mai multe ori în trecut, pentru a avea rezultate durabile, avem nevoie de o guvernanță complet echipat, echipată împreună cu o capacitate fiscală adevărată. Acest lucru va completa eforturile noastre pentru un cadru mai puternic, mai obligatoriu pentru punerea în aplicare a unor politici economice cheie, mai, mai ales în anumite domenii cheie. S-au făcut deja foarte multe lucruri din acest punct de vedere prin intermediul pachetul celor șase măsuri avem nevoie de pași suplimentari pentru a combina condiții specifice cu niște stimulante specifice, astfel încât uh, Uniunea Economică și Monetară să fie cu adevărat durabilă. Ideea de a avea aranjamente contractuale între guverne și comisie este una nouă. Aceste aranjamente contractuale vor aduce un sprijin adevărat uh, măsurilor stabilite. Trebuie să se înțeleagă foarte clar că acest lucru nu are nicio legătură cu deciziile legate de cadrul financiar multianual care urmează să fie făcute în săptămânile următoare. Domnule președinte, stimați membri, aș dori să vă mulțumesc pentru contribuția fructoasă pe care am avut-o pe marginea tuturor acestor subiecte. Este foarte important rolul Parlamentului European în acest context. Tocmai creăm un nou sistem și în acest context avem nevoie de responsabilitate suplimentară. Și responsabilitatea reprezintă un principiu de care trebuie să ținem seama în măsurile pe care le luăm. Trebuie să ne asigurăm că un grad mai mare de democrație înseamnă un grad mai mare de transparență și nu un grad mai mare de complexitate. Deja sistemul decizional european este foarte com- complicat și o proliferare a sistemelor europene complicate înseamnă că lucrurile vor fi mai puțin înțelese de cetățenii noștri, tocmai în aceste momente în care avem nevoie de sprijinul acestora. În primul rând, trebuie să ne bazăm pe instituțiile, pe cadrul uh, juridic existent deja, pe baza tratatelor existente. Trebuie să sprijinim o integrare aprofundată în zona euro. Acest lucru reprezintă baza aprofundării zonei euro. Trebuie să ne asigurăm că există o convergență între Uh, statele membre existente și cele viitoare și trebuie să respectăm nevoia de competitivitate între toate cele 27 de state membre și să respectăm integritatea pieței unice. Domnule președinte, stimați membri, știm foarte clar care sunt sarcinile care ne așteaptă. Să nu uităm că, dincolo de aceste măsuri pe care le, le, le-am luat deja, ne așteaptă și alte provocări și mă refer la cadrul financiar multianual. Mă aștept ca guvernele care vorbesc despre nevoia de a avea investiții, de a crea locuri de muncă, să contribuie prin investiții concrete la nivel european. Acesta va fi un test critic vis-a-vis -vis de angajamentul nostru real față de aceste politici. În cadrul uh, acestui summit am avut ocazia să transmitem un mesaj important uh, vis-a-vis -vis de Grecia. De fapt, salut uh, concluzia întâlnirii respective în care am spus că așteptăm ca Grecia să continue reformele de uh, reformele bugetare, să asigure punerea în aplicare strictă a programului, trebuie să implicăm toți uh, actorii, inclusiv cei privați, pentru că doar așa Grecia va putea ajunge din nou la creștere economică și viitorul său în zona euro va fi asigurat. Cred că acest mesaj a fost unul uh, foarte important. Este important ca Grecia să fie păstrată în uh, zona euro. În final, am discutat dimensiunea externă a acțiunilor noastre, ținând seama de uh, parteneri externi cum este China. Este important ca Europa să își apere interesele în această lume globalizată. Nu trebuie să pierdem ocazia, oportunitățile uh, reprezentate de relațiile comerciale. Domnule președinte, stimați uh, membri, este important ca în acest moment în care există neîncrederi vis-a-vis -vis de instituțiile europene, că comunitatea internațională, prin premiul Nobel pentru Pace, ne-a transmis un mesaj foarte important. Este o onoare pentru noi să fie recunoscute meritele integrării acestui uh, continent este în același timp o responsabilitate, o provocare pentru noi să demonstrăm curajul zilnic, să facem lucrurile potrivite, să luăm deciziile pe care trebuie să le luăm. Dacă avansăm Uniunea Economică și Monetară, ne asigurăm că premiul pentru pace din 2012 nu a fost acordat pentru o idee deja trecută, ci pentru un proiect de viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule Barroso. Deschidem dezbaterea în numele grupurilor politice. Are cuvântul primul în numele PP-ului, domnului Dol. Domnul Dol. La comision... Stimate domnule președinte al Parlamentului, președinte al Comisiei, președinte al Consiliului, dragi colegi, eu sunt o persoană optimistă, însă sunt și o persoană realistă. Mă bazez pe lucruri concrete, pe fapte și realizări și pe experiența tuturor celor îndeplinite de noi în acești ultimi 60 de ani și dați-mi voi să vă spun că e doar un început. Premiul Nobel acordat Uniunii Europene înseamnă recunoașterea realizărilor noastre în comun în acești 60 de ani, dar e de asemenea o încurajare să facem și mai mult. Eu cred în Europa, cred în metoda comunitară, cred în valoarea adăugată a Uniunii Europene datorită acestor politici comune. Însă, de asemenea, cred într-o investiție europeană datorită celuilalt buget, care, datorită bugetului nostru care injectează cam 100 de miliarde de ani de eh, european în economiile noastre și eh, Europa are nevoie de aceste politici ambițioase care ne vor ajuta să eh, avem din nou creștere economică și pentru asta avem nevoie de un buget ambițios și cred că dezbaterea dinainte a arătat acest lucru. De aceea fac apel la răspunderea tuturor, pentru că avem nevoie de un cadru financiar la înălțimea ambi- ambițiilor noastre și de, ase- de asemenea trebuie mai ales ca până la sfârșitul anului să avem un acord dacă dorim să fim credibili față de partenerii noștri externi, domnule președinte. Consiliul European de săptămâna trecută a uh, făcut un nou, un nou pas spre Uniunea Economică și Monetară. Criza noastră este o criză economică Însă greșeala noastră a fost că nu ne-am respectat angajamentele și regulile pe care noi uh, înșine le impusesem. În aceste ultime luni, uh, noi ne-am asumat răspunderea, noi cei de la Parlamentul European, uh, cu ajutorul creierii unor instrumente necesare, pachetul pentru guvernanță economică, acum are forță de lege, dar trebuie și aplicat și de asemenea trebuie să se întâmple și cu acel two-pack despre care discutăm astăzi și cred că vom uh, ajunge la un rezultat concret foarte rapid. Dragi colegi, una din lecțiile pe care trebuie să le învățăm uh, din urma crizei e că nu putem să excludem mai multe sectoare din uh, legislația noastră comună. De exemplu, sectorul bancar. Grupul nostru e foarte atent la situația sa și de aceea noi susținem propunerea Consiliului de a avea uh, o, o, un organism de supraveghere bancară europeană, pentru că în economia noastră totul are legătură cu totul. Dacă o singură bancă face dă faliment, uh, afectează întregul sistem. Dacă băncile se consideră ca fiind prea mari pentru a da faliment, atunci nici o bancă nu este prea mică pentru a uh, fi, nu fi supravegheată. Și suntem convinși că cetățenii, întreprinderile și chiar băncile însăși au nevoie să aibă încredere în sistemul nostru financiar. Eh, noi cei de la PPE ne angajăm să facem totul pentru ca Europa să iasă eh, mai puternică de această criză și eh, noi credem că Europa este soluția. De 20 de ani am de, încoace am demonstrat că piața unică e succesul nostru, dar pentru ca acesta să fie un succes durabil, noi trebuie să o consolidăm să o completăm. De aceea trebuie să obligăm șefii de stat și de guvern să elimine rapid lacunele pieței unice. Mă gândesc mai ales la înființarea pieței unice digitale. Să nu facem asta ar însemna ca în fiecare an să pierdem un miliard de euro cifre de afaceri. Dragi colegi, Europa se află la o răscruce. Unii doresc să reia competențele Uniunii Europene și să reducă Europa la un spațiu de liber schimb economic, însă Europa e mult mai mult decât atât. Și de la semnarea tratatului de la Roma, de către părinții fondatori, întemeietori, proiectul european e sinonim cu pacea și prosperitatea. E, a fost recompensat cu premiul Nobel de 60 de ani Europa constituie un exemplu în întreaga lume, dar acțiunea noastră pe viitor e de a consolida economia socială de piață, solidaritatea și să continuăm să apărăm drepturile omului și mai ales să apărăm valorile noastre în Europa și dincolo de granițele ei. Domnule președinte al Consiliului, trebuie neapărat, și am repetat-o de mai multe ori în această sală, într-o perioadă de criză trebuie să luăm hotărâri și când facem asta, sigur că facem și anumite greșeli, însă cel mai rău într-o perioadă de criză este să așteptăm prea mult. Asta ne costă uh, uh, foarte mult și costă pe concetățenii noștri miliarde și miliarde de euro. Și fac un apel la dumneavoastră pentru a avea un buget european de calitate înainte de sfârșitul anului. Cu asta ne vom arăta și voința uh, și partenerilor noștri externi și piețelor. Vă urez succes și uh, curaj că vom uh, reuși la sesiunea de decembrie să. Uh, avem niște cadouri de Crăciun foarte frumoase pentru toți. Fârie. În numele grupului uh, Socialiștilor și Democraților are cuvântul domnul Svoboda. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, domnule Van Rompuy. Aș dori să încep cu cele spuse de dumneavoastră. Întrebarea legată de Banca Centrală Europeană și egalitatea între sexe. În primul rând, eu am o altă părere vis-a-vis -vis de declarația domnului Merș, care, m-au, uh, care nu mi-au plăcut. Au fost, am fost dezamăgit, de asemenea, domnule Van Ropoi, de declarațiile dumneavoastră de astăzi. Acestea nu sunt suficiente. Noi ne-am uh, angajat în mod personal să construim o adevărată punte. Președintele Parlamentului s-a angajat personal în acest sens și tot ceea ce ne-a spus dumneavoastră nu este suficient. Trebuie să mergem mai departe în acest punct de vedere, lucru care nu s-a întâmplat astăzi. Haideți acum să spun câteva lucruri în legătură cu Consiliul. Cred că rezultatul nu este unul extra, extraordinar. Lipsesc foarte multe lucruri pactul de creștere economică. Nu trebuie să fie organizat un asemenea summit pentru a vedea că acest pact de creștere economică nu funcționează. Și problema legată de creșterea economică nu este reprezentată doar de acest pact. Eu regret faptul că nu putem Discutat de ce Comisia nu acceptă cele uh, stabilite de Banca Mondială. Faptul că, până la urmă, calculele sunt greșite, că această politică de austeritate duce la um, la regres economic. Până la urmă, trebuie să discutăm despre o politică de creștere economică. Avem nevoie de politici care să susțină nu uh, regresul economic, ci creșterea economică. Și mă întreb, nu remarcați faptul că creșterea uh, șomajului în Europa este legată în mod direct cu atitudinea tot mai negativă față de uh, Uniunea Europeană. Și doamna Merkel discută despre bugetul euro, despre un supercomisar, însă nu dorește să rezolve problemele actuale. Și este foarte important uh, Um, faptul că domnul Hollande a spus că avem nevoie de acest acord cât mai cât mai uh, rapid. Nu este vorba până la urmă de relația între Franța și Germania. Este vorba de, de concepte diferite. Da, unii spun, da, trebuie să ne gândim la convenția care urmează să stabilească noua, noua Constituție, să ne gândim la rolul unui supercomisar, dar nu se gândesc la problemele concrete din acest moment. Nu se gândesc la problemele din uh, Spania, din Irlanda legate de re- recapitalizarea băncilor. Eu aș dori să vă spun că noi nu vom abandona nici Spania, nici Irlanda, vom lupta să existe un sistem de supraveghere a băncilor uh, clar și această tactică de a întârzia lucrurile nu cred că este cea mai bună. Într-adevăr, lucrurile trebuie să fie făcute cât mai bine, însă nu trebuie să amânăm prea mult, pentru că dacă nu, criza din Spania și din Irlanda se va accentua și mai, și mai mult și numărul șomerilor va crește și mai mult. Acum, uh, consecințele sociale. Uh, Uh, domnule Rompuy, avem nevoie de cea de-a cincea coloană pentru dimensiunea socială. Este un lucru urgent. Nu putem să ne permitem ca dimensiunea socială să fie atinsă așa tangențial în toate discuțiile de, de la vârf. Toată lumea spune, da, vedem că există o suferință socială, dar uh, nu trebuie să ne mărginim la a constata lucrurile, ci trebuie să trecem în cele din urmă la combaterea suferinței sociale. Suntem cu toții foarte mândri pentru că am uh, primit uh, Premiul Nobel pentru Pace și grupul nostru politic este mândru de acest lucru. Însă nu am primit uh, un premiu Nobel pentru pace, pentru pacea socială internă și dacă și când vom primi un asemenea premiu, voi fi și mai mândru. Din păcate, acest lucru nu este uh, adevărat în acest moment. Și dacă îmi permiteți o ultima o ultimă remarcă vis-a-vis -vis de domnul Cameron. Ar trebui să-i spune domnului uh, Cameron un lucru. Domnule Cameron, nu doar dumneavoastră aveți dreptul de veto. Dacă dumneavoastră uh, vă exercitați dreptul de veto, vă pot spune că vom continua cu bugetul din 2012-2013. M-ar bucura faptul dacă domnul uh, Cameron uh, va reuși să îndepărteze și mai mult țări cum este Polonia sau alte state. Și dacă dumnealui nu-și dorește uh, un nou buget, atunci pur și simplu vom continua cu vechiul buget pentru anul 2012 și 2013. Și aș mai dori să spun ceva. Nu este posibil ca domnul Cameron să se retragă tot mai mult din Europa, dar să își dorească în continuare să aibă un cuvânt de spus. Deci dacă nu dorește să facă parte din Europa, este foarte bine, dar nu ar trebui să mai dorească să aibă un cuvânt de spus, să hotărască ceva în Europa. Acesta e un principiu pe care domnul Cameron cred că a venit momentul să îl înțeleagă. Vă mulțumesc. În uh, numele liberalilor are cuvântul domnul Verhofstadt. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie mai întâi să salut decizia privitoare la Uniunea Bancară luată la Consiliul European. Totuși trebuie să vă spun că eu credeam că deja s-a luat această hotărâre în iunie. Dar, mă rog, mai, mai bine să se ia de două ori o hotărâre bună decât niciuna. Mă bucur de asemenea să văd că și Consiliul e de acord în sfârșit cu poziția Parlamentului European și Comisiei Europene. Noi am spus de la început că acest sistem trebuie să se aplice tuturor băncilor. Și, într-adevăr, a fost o idee absurdă să se supravegheze doar anumite bănci. Cea de-a doua observație a mea se referă la ce a spus și domnul Svoboda. În legătură cu calendarul, dar nu știu de ce e legat acest calendar de calendarul electoral al Germaniei, probabil, și eu cred că este de dreptul irresponsabil să trebuiască noi să așteptăm în primul rând 9 luni înainte să putem începe să implementăm o măsură care va fi adoptată legislativ până la sfârșitul anului. Deci pentru ce să așteptăm 9 luni? Pentru alegerile din Germania. Bun. Asta e metoda interguvernamentală. Dacă trebuie de fiecare dată să tot așteptăm până când sunt alegeri în Franța sau Italia sau acum în Germania, atunci nu reușim, nu vom reuși nimic. Apoi, domnule președinte, cred că în acest document sunt multe idei bune, dar dificil de puse în practică, de exemplu, contractele individuale. Nu cred că Uniunea Europeană E o firmă privată bazată pe contracte între statele membre și instituțiile europene. Noi vrem politici comune și vrem legislație uh, obligatorie. Și în legătură cu reciprocizarea, punerea comună a datoriei, vreau să vă întreb, domnule Barroso, și o, o voi repeta, uh, de, uh, în fiecare lună vă întreb de altfel, că unde vreau să vă văd propunerea legătură cu fondul de salvare și cu, uh, și cu lansarea unei piețe a euroobligațiilor, pentru că doar așa pot scădea dobânzile în Europa. De exemplu, uh, să ne gândim la Slovenia, o țară cu mai, mult, mai puțin de 60, 60% de datorie publică și în același timp ei au un deficit fiscal de aproximativ 3%. Și cât, care e rata dobânzii? 6% uh, pentru că uh, E o piață mică și nimeni nu e interesat astăzi să cumpere obligațiunile ale Sloveniei. Și atunci obligațiile europene sunt singura soluție dumneavoastră a spus că trebuie adoptat uh, acel pachet de două măsuri, dar uh, propoziția Parlamentului e clară. Dacă nu avem o propunere privitoare la fondul de salvare, noi nu vom aproba uh, Tupac-ul, la fel cu propunerea domnului Schäuble. Domnia lui spune că dorește un supracomisar pentru afaceri economice și monetare. Noi nu vom merge în acea direcție, chiar dacă sunt în favoarea acelei propuneri, dacă nu se face nicio propunere pentru reciprocizarea datoriei și o, un prim pas pentru euroobligațiuni și fondul de salvare, noi nu vom aproba nimic. Suntem fer pentru că știm că asta e singura soluție pentru a ieși din criză. Și în final, Vreau să mă refer la ceva cu totul diferit, la Siria. Cred că a sosit timpul ca Consiliul European să facă ceva. Premiul Nobel, câștigătorul Premiului Nobel pentru pace trebuie să facă ceva. Știm cu toții de ce este nevoie în Siria. Trebuie cât mai rapid posibil să instaurăm o zonă de interdicție de uh, survolare, ca Assad să nu mai poată să facă ce face acum. Își utilizează forțele aeriene pentru a-și masacra propriul popor. Dragi colegi, E ca în al doilea război mondial când se bombarda Germania și Dresda. În fiecare zi, uh, în fiecare zi e bombardat Alepul, un oraș întreg este, sau oraș întreg sunt în ruine și e scandalos că uh, instituțiile europene nu își asumă propriile responsabilități împreună cu uh, comunitatea internațională. E un scandal. Vă mulțumesc, domnule Verhofstadt. În numele verzilor are cuvântul doamna Harms. Stimați președinți, uh, dragi colegi, în primul rând, în legătură cu situația femeilor în Uniunea Europeană. Aș dori să o felicit în acest moment pe doamna Reding. Cred că propunerea dumneei legată de contingent este una corectă și doresc să le transmit și colegilor uh, comisar, comisar din uh, Comisia Europeană următorul lucru. Cred că toată lumea ar trebui să fie conștientă că poziția acestor femei în aceste instituții se bazează pe calificări și pe cunoștință, dar se bazează și uh, pe faptul că aceste contingente au fost stabilite în uh, trecut. Și Domnule președinte al Comisiei, domnule Barroso, eu aștept din partea dumneavoastră o inițiativă pozitivă referitoare la uh, rolul de catalizator al Comisiei Europene din acest punct de vedere. Deci sper că veți sprijini pe doamna Reding. Din punctul de vedere al domnului Merș, este păcat că tocmai domnul Merș Uh, subminează strategia uh, doamnei Reding. Este un lucru pe care grupul nostru politic al, ver- al verzilor nu îl uh, sprijină și domnule Fan Ropăi, pentru, poate pentru dumneavoastră este suficient ca viitorul femeilor în cadrul Băncii Centrale Europene să înceapă abia din anul 2018. Pentru noi acest lucru nu este suficient. Ne dorim acum ca o femeie să fie reprezentată în centrul puterii bancare. Der Doamnelor și domnilor, premiul Nobel pentru pace a fost, uh, nu s-a regăsit în centrul dezbaterii noastre și eu m-am întrebat dacă mă înșel cumva. În momentul în care am aflat această decizie din nordul Europei, am fost uh, foarte emoționată. În calitate de politician european, eu am înțeles această decizie ca o declarație de dragoste neașteptată, o declarație de dragoste adresată marelui proiect european. Și am avut așteptări mari uh, vis-a-vis -vis de Consiliul European. Și mă întreb ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat cu acest moment de reflexie? Uh, unde a dispă, cum de-a dispărut în aer acest apel adresat de Comitetul Premiului Nobel uh, din uh, Norvegia? Uh, pentru că, până la urmă, acesta este nucleul acordării acestui premiu. Să stăm, să ne oprim un moment, să ne gândim la ce s-a întâmplat și la ce lucruri sunt posibile și pe viitor. Și, da, domnule Van Ropăi, uh, ne-am acordat mai mult timp pentru a discuta despre Uniunea Bancară Poate ne permitem acest lucru datorită faptului că Banca Centrală Europeană, sub conducerea domnului Draghi, așa cum s-a întâmplat în trecut când era condusă de domnul Trichet, a reușit să cumpere puțin timp pentru noi. Criza cumva s-a potolit în acest moment, însă haideți să nu ne lăsăm uh, prea mult timp la dispoziție, pentru că eu cred că sfârșitul lunii decembrie reprezintă un termen până la care trebuie să existe o claritate vis-a-vis de structura uh, Uniunii banc- bancare, dar nu trebuie să uităm și de ceilalți doi piloni. Este vorba de siguranța, sistemul de asigurare a depozitelor și uh, posibilitatea de a avea un sistem în care băncile să poată să, da, să dea uh, faliment. Deci mai avem foarte multe lucruri de făcut până la sfârșitul lunii decembrie și acum aș dori să mă refer la un lucru amintit de domnul Spoboda. Dumneavoastră a spus, domnule Van Ropoi că toate lucrurile vor fi mai bine pe, pe viitor. Fie dumneavoastră citiți alte date statistice um, decât mine, eu am uh, cifre în fața mea din partea femeii și băncii mondiale care ne arată foarte clar că o, doar o politică de, aus, de austeritate nu îmbunătățește lucrurile, nu, îmbunătățește, nu îmbunătățește nici situația uh, bugetelor uh, de stat. Ne confruntăm în urma acestor politici cu un număr tot mai mare de șomeri, mai ales tineri sunt tot mai mulți șomeri și știind această situație foarte clară, FMI-ul spune foarte clar că consolidarea bugetară este posibilă doar dacă uh, se manifestă și o creștere economică. O revenire din punct de vedere economic este posibilă doar dacă există o politică coerentă și consecventă vis-a-vis -vis de creșterea economică și ideile, comunicările domnului Tajani mi se par de fapt să fie o amenințare din punctul meu de vedere. Se pare că strategia Europa 2020 a fost uitată în totalitate. Um, se discută despre revenirea industrială pe termen lung. Cred că acest lucru nu este posibil în acest moment. Și domnilor și domnilor, la sfârșit, domnule, domnul președinte Oland și doamna cancel, doamna cancelar Merkel au avut uh, au avut anumită diferențe. S-a pus întrebarea cine a câștigat la sfârșitul acestui uh, Consiliu. Dacă se pune această întrebare, atunci uh, Uniunea Politică trebuie să, să nu fie pusă în aplicare de acești doi actori. Doamna Merkel trebuie să se, să se adreseze opiniei uh, publice, să spună care uh, sunt uh, consecințele acestei uniuni politice, pe de altă parte, și domnul Hollande trebuie să spună foarte clar de ce și Franța trebuie să renunțe la suveranitate. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamna Zimfel, vă rog. Thank you, Mr. President. Um, as a point of Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să știu dacă cu toții avem voie să uh, depășim cu două minute timpul de vorbire pentru ca lucrurile să fie corecte? Are cuvântul acum domnul Callanan în numele ECR. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt câteva lucruri care s-au evidențiat ca urmare a uh, Consiliului. De exemplu, susținerea pentru piața unică, Uh, în cele 28 de state membre, dezvoltarea liberului schimb, reducerea uh, birocrației și retragerea anumitor uh, propuneri ale Comisiei. Lucruri foarte bune. Aș vrea să văd că se fac mai multe în sensul tuturor acestor inițiative și oricum vă susțin, domnule Barroso, pentru că ați dus mai departe aceste inițiative. În ceea ce privește subiectul principal al dezbaterii, însă, um, și anume criza europeană, um, acest summit a eșuat încă o dată. Domnule Van Rompuy și domnul Barroso, amândoi ați vorbit în fața Parlamentului și în iunie după summitul anterior și ați vorbit despre echilibrarea um, răspunderii um, și uh, ați spus că Europa uh, va face câțiva pași către recuperare. De-a lungul verii uh, a devenit clar că mai multe state membre cheie s-au răzgândit. Și se pare că de fapt, în loc de pași înainte, s-au făcut pași foarte mari înapoi. Semnificația acestui summit, uh, când privim lucrurile de aici, uh, după, este că s-a ratat, de fapt, o mare uh, ocazie. Um, BCE-ul nu a mai uh, uh, nu a permis statelor membre să depășească această uh, criză. Uh, S-a vorbit despre calendarul pentru mecanismul de supraveghere, s-a vorbit despre um, susținerea reciprocă. Sunt um, cuvinte mari care, de fapt, uh, sunt menite să ascundă faptul că acest summit reprezintă un pas înapoi față de ce s-a um, convenit uh, anterior. Nu putem uh, continua cu această uh, stagnare, cu, acest, uh, cu această blocare. De fapt, uh, nimeni nu vrea să vină cu banii. Așa cum a observat domnul Verhofstadt, am impresia că acum nu avem nicio șansă să facem progrese către găsirea unei soluții la uh, criză înainte de alegerile din Germania și problema cu care ne confruntăm este pur și simplu o problemă de lipsă de lideri. Să luăm uh, un exemplu actual menționat în această dezbatere. Când a primit Uniunea Europeană acest faimos premiu Nobel, a început cearta imediat în legătură cu cine, de fapt, va uh, primi premiul, cine va face discursul, cine va lua cuvântul la cina oficială. Și am început să mă gândesc la toți acești uh, lideri politici și organizații care merită, de fapt, să primească acest premiu pentru că au um, asigurat pacea în Europa și pentru că s-au ținut tari în timpul războiului rece și pentru că au um, uh, reprezentat o provocare pentru uh, um, Uniunea Sovietică. Mă gândesc la um, Papa Ioan Paul al II-lea, la doamna Thatcher, la Reagan și așa mai departe. Nu știu dacă noi avem ceva de adăugat la această listă, dacă putem veni cu ceva valoros. Eh, toate persoanele pe care le-am menționat au avut curajul politic de a-și asuma riscuri politice, de a se ține tari și de a face sacrificii pentru eh, convingerile lor. Este o, un contrast foarte trist cu eh, situația actuală din Europa în care deciziile grele sunt amânate la nesfârșit, când se depășesc calendarele și când realitățile politice sunt ignorate. Uh, Um, e trist și ne trezește la realitate faptul că uh, Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat Uniunii Europene nu pentru că facem criză în mod eficient, uh, facem față eficient crizei, ci pentru că tocmai eșuăm în această încercare. Nu este un mesaj de uh, felicitări, ci mai degrabă un act de caritate. Premiul nu a fost acordat Uniunii Europene pentru că este puternică și că se descurcă bine din contră, pentru că suntem slabi, pentru că ne descurcăm prost. Și acest lucru a fost clar chiar de la început, de la anunțul, anunțarea acordării acestui premiu. Așa că haideți să nu ne mai batem singuri uh, unii pe alții pe spate, haideți să uh, recunoaștem că trebuie să luăm decizii urgente dacă dorim ca economia europeană să devină competitivă și dacă vrem să relansăm acest proiect. Vă mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Țimor în numele Stângii Unite. Domnilor, aș dori să Uh, mulțumesc doamnei Rebecca Harms și Comisiei ECON, care ieri seara a luat decizia de a nu alege pe domnul Merș. Mi se pare o decizie corectă și cred că este un semnal, un semnal, sper, care va fi sprijinit și de majoritatea Parlamentului European. Cred că este un semnal fals să ni se declare că în continuare Europa ar trebui să fie condusă doar de către bărbați și până la urmă să spunem că toate lucrurile pe care le tot repetăm în uh, toate domeniile politice europene, din punct de vedere social, al coeziune ter- teritoriale, toate aceste lucruri fiind reprezentate doar de bărbați. Este vorba până la urmă de o reprezentare majoritar uh, falsă. Apoi, în legătură cu rezultatele acestui uh, summit, s-au uh, reluat niște ritualuri și se uită faptul că oamenii, cetățenii sunt europeni, sunt cei care au pierdut, pentru că nu s-a înțeles faptul că avem nevoie de o corectare urgentă a politicilor europene și Revin din nou la exemplul pactului de ocupare a locurilor de, de muncă. Nu pot să cred că în recomandările finale se amintesc uh, programele, programele de, de, alinie, de aliniere a statelor care să nu țină seama de pactul social. Uh, 25% din, uh, din aceste fonduri uh, urmează să fie acordate uh, fondului de, de creștere economică. Până la urmă discutăm de combaterea sărăciei, sărăciei în care se află 120 de milioane de europeni. Și până la urmă ați spus că premiul pentru pace pentru Uniunea Europeană a fost unul meritat. Care sunt semnalele pe care le, le transmitem? E bine, prin uh, politici de austeritate nu ajungem la o creștere economică în mod automat. Și lucrurile transmise deja de uh, Fondul Monetar Internațional ar trebui să fie înțelese uh, de mai mult timp de Uniunea Europeană. În urma acestor politici am ajuns la o sărăcie extinsă în Uniunea Europeană. Avem nevoie de un pact social care să țină seama de de să consolideze de fapt drepturile și prerogativele Parlamentului, Parlamentului European și a parlamentelor naționale. Avem nevoie de creștere economică durabilă care să, care să țină seama de implicarea celor care au cauzat această criză până la urmă. Și haideți să nu uităm ce se întâmplă în Grecia. Ultima tranșă se referă la 600 de milioane de euro care trebuie să acopere uh, lacunele din bugetul, uh, din bugetul public și până la urmă uh, din cele 30 de miliarde de euro majoritatea banilor vor merge la uh, bănci. Nu avem un echilibru real. Trebuie să schimbăm cu adevărat abordarea. Și în acest context, acest moment, din acest punct de vedere, uh, Uniunea Bancară reprezintă doar un pas într-un uh, proces îndelungat trebuie să vedem care va fi până la urmă rolul Băncii Centrale Europeană, dacă este vorba doar de un rol de supraveghere sau nu. Dacă această abordare va fi corectată, abia atunci vom putea discuta dacă a meritat premiul Nobel pentru pace sau nu. Acum are cuvântul domnul Farage. Mulțumesc speech domnului domnului Farompe a fost cam uh, costisitor. Eu am spus că dumneavoastră sunteți asasinul tăcut al uh, democrațiilor națiunilor. Uh, vreau să spun că e chiar mai rău decât mi-am închipuit eu. Eu am crezut că va fi doar vorba de o federa- Uniune Federală, dar de fapt se pare, cu fiecare declarație că faceți, că dumneavoastră acum doriți subjugarea totală a statelor europene, pentru niște uh, impunerea unor structuri complet nedemocratice din Bruxelles. Uh, eu am văzut că atunci când uh, eram în toiul crizei, oamenii s-au panicat, dar dumneavoastră ați fost foarte calm pentru că ați văzut că asta e ocazia ca dumneavoastră să preluați controlul. Gândiți-vă ce se întâmplă în Irlanda, Grecia, troica aceea sinistră care totdeauna vine, care cu funcționari de, din Bruxelles care stau câteva zile în țară, investigează situația și spun prim-ministrilor ce să facă și ce nu să facă. Și vă Văd că și Spania uh, dorește să uh, îi fie recapitalizate băncile și mulți doresc asta ca Spania să fie supusă acestei noi ordini. Iată, în Italia, domnul Monti dorește să se întâmple asta și pentru Italia, pentru că domnia sa spune că se teme că democrația parlamentară ar putea să distrugă Uniunea Europeană. Așadar, cred că e foarte clar uh, că următoarea fază ar fi că cei care nu și-au recapitalizat băncile sau care n-au dorit să, nu doresc să fie salvați, acum uh, dumneavoastră veți dori pentru ei să uh, se supună și să le distrugeți bugetele naționale după ce au fost votate prin parlamentele naționale și cred că uh, zona euro este acum din punct de vedere economic, politic, social Uh, o capcană, o închisoare și așa va fi pentru mulți ani de zile. Uh, iată că acum uh, pe acest fundal s-a acordat premiul Nobel Uniunii Europene, premiul Nobel pentru pace. E adevărat că Germania n-a mai invadat Franța din 1945, dar nu cred că vom avea o perspectivă de a se întâmpla așa ceva dacă nu cumva germanii sunt uh, oameni inerent negativ și nu cred. Deci uh, uh, amenințarea ar fi Rusia, deci ar trebui să le mulțumim lui NATO-ului și milioanelor de americani, soldați americani care au murit în Europa ca să mențină pacea, dar uh, nu se spune nimic despre asta pentru că noi disprețuim și urâm America. Iată, avem o Europa divizată cu politicieni aproape naziști care uh, ajung la putere cu demonstrații violente pe străzi și eu cred că acordarea acestui premiu Nobel Eh, pur și simplu este un vot de blam pentru această organizație, ceea ce nu este rău, pentru că în Marea Britanie sondajele spun clar că o majoritate eh, de eh, cetățeni britanici acum doresc să părăsească Uniunea Euro- Europeană, lăsându-l pe Cameron și pe Osborne undeva la mijloc între două luntri și eu pre- prezic ceva, că se vor întâmpla mari schimbări politice în Marea Britanie, pentru că Cameron uh, pierde uh, uh susținerea propriilor săi alegători. Mulțumesc! Das Wort hat jetzt für die fraktionslosen Acum are cuvântul doamna Sinclair în numele celor neafiliați. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată avem un uh, summit care ne promite uh, soluții, dar care de fapt uh, nu vine decât cu multe complicații europene. Din cauza faptului că suntem conduși de oameni incompetenți care nu sunt aleși și se folosește, care se folosesc de această criză pentru a um, spori integrarea europeană. Noi plătim practic pentru fantezia eurocraților cu Statele Unite ale Europei. Domnul um, președinte Barroso și acoliții uh, dumisale uh, nu dau doi bani pe omul de rând. Um, cei a crescut cu 43% rata sinuciderilor în Grecia cu urmarea măsurilor europene. Britanicii care nu sunt uh, în zona euro par a nu fi afectați, însă asta nu înseamnă că uh, nu este afectat uh, Londra și prosperitatea sa. Domnul Cameron a dat undă verde Uniunii Bancare și nu a primit nimic în schimb. De ce? Nu a reprezentat aceasta ocazia de a renegocia um, recâștigarea unor puteri înapoi de la Uniunea Europeană? Pentru că Cameron a tot promis acest lucru. Acest lucru arată că um, Cameron vor, vorbește cu cuvinte goale. Partidul conservativ, conservator uh, spune um, cuvinte grele despre Europa, însă, de fapt, Cameron nu este altceva decât pudelul uh, cancerului german. Trei din uh, patru uh, alegători uh, sunt dezamăgiți de conducere și doresc să iasă din Uniunea Europeană. Eu fac apel la susținătorii noștri conservatori să um, susțină viitorul țării noastre, cerându-lui chemul să organizeze un referendum. Vă mulțumesc. Acum, în numele grupului PP, are cuvântul Casolidis, un minut și 30 de secunde. Vă mulțumesc, domnule președinte. Approach, step by step. Cu abordarea aceasta, de jos în sus, pas cu pas, uh, în timpul uh, unei perioade de patru ani, uh, acest puzzle prin care s-a intenționat încercuirea Uniunii Europene cu printr-un gard care să creeze o uniune fiscală, bugetară și monetară s-a uh, încheiat. Însă implementarea se face foarte încet, iar piețele reacționează la o viteză cu care noi putem ține, ține pasul. Principarea, uh, nece, principala necesitate pentru uh, o uniune bancară uh, crește uh, riscul recapitalizării piețelor um, private. Ideea este ca băncile să împrumute direct uh, de la Mecanismul European de Stabilitate prin condiții care să fie stabilite în lunile următoare și printr-un mecanism de supraveghere care să se stabilească la nivelul Băncii Centrale Europene și care să uh, ușureze puțin uh, povara datoriei suverane. Trebuie să se facă o capitalizare la, noi, la un nou nivel și um, faptul că există împrumuturi care nu sunt plătite uh, reprezintă o consecință a crizei economice. Tocmai de aceea acest nou mecanism de supraveghere ar trebui să se aplice retroactiv și să acopere și situația băncilor care sunt în dificultate în prezent. Mulțumesc, domnule Casolidis. În numele grupului socialist are cuvântul domnul Juan Goc. Mulțumesc, domnule președinte. Consiliul European din octombrie a hotărât un calendar care să permită aplicarea deciziilor luate în iunie. Uniunea bancară, deci, va apărea în 2014 și va permite să supraveghem 6.000 de bănci din zona euro. Va garanta depozitele uh, în caz de criză bancară și asta va evita ca din nou să aibă de plătit doar uh, contribuabilii, pentru că cetățenii și mai ales salariații nu sunt delicvenții care sunt responsabili pentru criză. Veritabili răufăcători sunt reprezentanții finanțelor care au luat locul unor polițiști într-un comisariat și acuză cetățenii că vreau, uh, vor prea mult să se pună acces, accentul pe uh, domeniul social. Dar, dar nu există, domnule Fan o foaie de parcurs interimară. Uh, Uh, pilonul social și democratic tocmai lipsește, de aceea un mare număr de concetățeni acum uh, trec în groașa rândurile euroscepticilor. Uh, deputații din Comisia Econ ai Parlamentului European au afirmat asta în raportul Tyson, și anume că nu poate să existe o uniune economică și monetară completă fără democrație și fără pact social. Trebuie ca Parlamentul European să își facă auzit glasul întotdeauna în Parlamentul în semestrul european. Parlamentul poate să discute deciziile luate de Troică și poate și trebuie să intervină în structura de guvernanță a mecanismului european de supra, uh, supraveghere și salvare. Disciplina bugetară din fiecare stat membru trebuie să se completeze și cu o capacitate bugetară europeană uh, corespunzătoare ca să uh, facă față șocurilor asimetrice, cum a spus chiar dumneavoastră domnule Fan Rompuy. Dar trebuie ca acest fond anticiclic să fie alimentat din resurse noi și durabile. Trebuie ca acest fond să fie gestionat în cadrul metodei comunitare ca să uh, evităm orice anomalie. Cred că mulți dintre noi sunt de acord cu mine când spun că nu va exista o tranziție federală reușită fără solidaritate, fără progres social și fără progrese democratice. Acest mesaj trebuie să-l transmită Parlamentul nostru și președintele său în dezbaterea care va începe. Mul- Mulțumesc acum uh, din partea liberalilor, uh, doamna de Sarnez, are cuvântul pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Eu doream să le spun domnilor Barosru și uh, domnului Van Rompuy că, ascultându-i, am impresia că avem o problemă de timing. Vreau să spun că eu, spre osebire de alții, nu cred că am depășit criza economică și că aceste propuneri nu sunt pentru mâine sau poi mâine, ci sunt acțiuni pe care trebuie să le facem azi, măsuri pentru azi. În legătură cu Uniunea Bancară, noi toți suntem pentru. Însă trebuie ca aceasta să fie eficientă și operațională mâine, acum și nu peste un an, pentru a putea permite recapitalizarea băncilor. Dacă nu se va face acest lucru, evident, datoria publică va crește. În al doilea rând, avem nevoie de o uniune bancară, dar și de un mecanism de solidaritate, de crearea unei piețe europene pentru obligațiuni. Acest lucru trebuie să fie făcut și el tot acum. În al treilea rând, în ceea ce privește bugetul și politica economică, investițiile, acum trebuie să acționăm, acum trebuie să facem politici publice uh, necesare. Pentru că nu trebuie să lăsăm această criză să se adâncească, va fi prea târziu. În al patrulea rând, în legătură cu, uh, în legătură cu paritatea, mai am de vorbit 30 uh, de uh, secunde. În legătură cu BCE-ul, domnule uh, Van Rompuy, schimbările trebuie făcute acum, nu uh, în 2018. Care va fi uh, credibilitatea noastră dacă apărăm problema drepturilor femeilor în afara Uniunii Europene, însă uh, dăm bani statelor care, de fapt, nu respectă drepturile femeilor la ei? Uh, Uh, trebuie să respectăm uh, democrația și regimitatea democratică și trebuie să, le facem, să facem acest lucru acum. Acum trebuie să facem progrese pentru că altfel vom pierde cu uh, desăvârșire și definitiv încrederea europenilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc în numele grupului ACER. ACER argumentul domnul Epping. Domnule președinte, permiteți-mi să vă felicit pe dumneavoastră, pe domnul Barroso și pe domnul Faron, păi, pentru Premiul Nobel pentru face. Din păcate, nu pot să-l felicit pe domnul Vidal Quadras, care este vicepreședintele acestui parlament. La televiziunea spaniolă a sugerat ca garda civilă din Spania să fie trimisă în Catalonia pentru a se ocupa de problemele de acolo. Cred că catalanii sunt cei care trebuie să-și uh, hotărească viitorul. Uitați care este atitudinea domnului Camerun vis-a-vis de independența Scoției. Dumnealui a spus că da, foarte bine să organizăm acest referendum în 2014. Deci trebuie să apelăm la democrație, nu la armată. Și domnul uh, Quadras ne-a transmis o scrisoare care înrăutățește uh, situația și citind această scrisoare am avut impresia că Franco, generalul Franco a redactat-o. Deci, uh, dragi câștigători ai Premiului Nobel pentru Pace, ce veți face în această situație? Și domnule Schulz, ce veți face? Pentru că nu ați făcut mare lucru până acum. Dumneavoastră a spus că domnul Vital Quadras și-a exprimat o părere personală. Nu a, nu a fost o părere în calitatea de vicepreședinte al uh, Parlamentului European, însă el are această calitate 24 de ore în zi, 7 zile pe săptămână. Deci haideți să nu mai uităm, să nu ignorăm realitatea. Trebuie să-i cereți domnului Vidal Quadras să-și ceară scuze, să-și ceară, să ceară scuze în fața poporului catalan și să-și dea demisia din acest uh, Parlament și a spune domnule Quadras că să vă fie rușină. Vă mulțumesc. Cred că contribuția referitoare la Consiliul European vă voți prezenta mai uh, târziu. Acum are cuvântul domnul Hagi Georgu. Nu? O secundă, vă rog. Aveți o întrebare pentru domnul Leping? Vă rog. Senior deputat. Da. da. Domnule Van Epping, dumneavoastră v-ați demonstrat tocmai ignoranța. Dumneavoastră cunoașteți Constituția eh, spaniolă, pentru că ce a spus domnul vicepreședinte Vidal Cuadras este doar ca să se aplice Constituția spaniolă, nu altceva. A, tot ceea ce a spus în rest sunt aprecieri personale ale dumneavoastră pe care eu pot să le respect, dar le disprețuiesc. Bitte, Herr Epping, wollen Sie darauf... Domnule Epping, doriți să răspundeți? Uh, Singurul lucru pe care doresc să-l spun, domnule președinte, este că nu doresc să mă amestec în afacerile interne ale Spaniei. Însă nu sunt de acord cu o remarcă a vicepreședintului acestui parlament care sugera că armata ar trebui transmis, uh, trimisă într-o pro- provincie. Electoratul este cel care trebuie să decidă despre viitorul unei provincii, nu armata. Deci haideți să discutăm despre democrație și, democrație și să permitem catalanilor să își decidă singur viitorul. Vă mulțumesc. Un minut are cuvântul acum domnul Hagi Gheorgu. Η κατάσταση. Και έχει περιγραφεί και από τον κύριο... Dragi colegi, am văzut uh, o situație foarte tri, o situație foarte sumbră. L-am ascultat pe domnul Baros, l-am ascultat pe domnul Van Rompuy. După ce am ascultat aceste analize, ce vom face? Care sunt următorii pași? Vom continua cu aceste discuții foarte lente uh, pentru a vedea când se vor lua în viitorul foarte îndepărtat niște decizii? Eu cred că nu trebuie să folosim democrația împotriva cetățenilor. Uh, Trebuie să găsim uh, metode de a recapitaliza băncile și nu putem accepta o situație în care uh, pur și simplu spaniolii uh, trebuie să se caute prin buzunare și să, să plătească tot. Am ajuns la jumătatea drumului. Ne-am gândit destul și acum uh, continuăm să reflectăm asupra acestor chestii în timp ce în jurul nostru uh, se prăbușesc uh, edificiile. Dacă îngreunăm condițiile pentru bănci, acestea vor mai împrumuta. Vila. Vă mulțumesc, are cuvântul doamna Țavela. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește premiul Pace pentru Premiul Nobel pentru Pace. Cred că dumneavoastră ar trebui să primiți acest uh, premiu și cetățenii europeni până la urmă sunt cei care merită acest premiu. Cei care trăiesc în sudul uh, Europei um, abia mai trăiesc de fapt. Sunt într-o situație de supraviețuire și cetățenii europeni din nordul Europei sunt cetățeni care sunt în continuare solidari cu sudul, cu sudul Europei. Aceste două categorii de cetățeni sunt cele care încearcă să păstreze în viață visul european. Și, domnule președinte, am ajuns la agenda referitoare la creșterea economică și la ocuparea locurilor de muncă. Eu aș spune că fondurile structurale nu ar trebui reduse pentru că acestea sunt destinate sudul uh, Europei și sunt foarte necesare. Vă mulțumesc, are cuvântul domnul Mölzer. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înaintea acestui uh, summit s-a anunțat faptul că nu vor fi luate decizii um, importante și hotărârile luate până la urmă sunt unele greșite din punctul meu de vedere. În loc să dăm posibilitatea zonei falimentare să se retragă din zona euro dacă acest lucru este necesar, S-a discutat despre o uniune fiscală, despre un control bugetar din partea Bruselului. O supraveghere mai strictă a băncilor importante din punct de vedere sistemic este una importantă pentru că până la urmă asemenea bănci au, ne-au adus în această situație. Însă un asemenea sistem nu poate contribui la rezolvarea crizei economice pentru că pentru rezolvarea acestei crize avem nevoie de reformarea uh, zonei euro în totalitatea sa se discută un, despre un buget european, se discută despre euroobligațiuni, lucru care nu înseamnă decât uh, o mutualizare a, a datoriilor. Vă mulțumesc, are cuvântul acum domnul Mauro. Signor președinte de la Comisiune. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Comisiei, Intervenție fără microfon. Uh, colegă Dol, un colegă Bauer. Uh, domnule Dol și domnul, domnule Barosa, vă rog să fiți amabil să-l ascultați pe domnul Mauro, care dorește să vă transmită ceva. El face de altfel parte din familia dumneavoastră politică. Domnul Mauro, cer scuze președinților grupului meu și președintele, președintelui comisiei, însă domnule Barosa, deși totuși lucrurile merg mai bine, cred eu, impresia ă, în urma acestui Consiliu e că prevalează principiul ă, pânzei Penelope, adică se, facem de, se fac de două ori lucruri care deja păreau a fi fost făcute. Atunci vă întreb, în legătură cu acest mecanism unic de supraveghere care, reprezintă, supraveghere, care reprezintă un compromis de calitate, ce intenționează să facă Comisia pentru a solicita din partea statelor membre care doresc să amâne intrarea în vigoare acestui mecanism, deci ce intenționează să facă Comisia ca să aceste state să ajungă la poziții mai uh, rezonabile, pentru că de multe ori uh, niște persoane responsabile din multe state membre au spus că timpul este bani și că pe, dacă pe de o parte există problema unor țări care cer mai mult timp, se pare că nu se bucură de considerație faptul că se amână la nesfârșit adoptarea unor decizii și apoi urmarea acestor decizii în faptă, cu hotărâre. Eu cred, deci, că rezultatele Consiliului trebuie privite pozitiv, dar în același timp trebuie să uh, acționăm cu toată hotărârea ca ele să fie puse în aplicare imediat. Mulțumesc, domnule Mauro, și acum pe, pentru grupul social, socialiștilor și democraților are cuvântul domnul Gualtieri. Mulțumesc, domnule președinte. O monedă comună are nevoie de o adevărată uniune economică, nu de un sistem de reguli și disciplină, ci de un guvern economic bazat pe instituții democratice și cu resurse adecvate. Din acest motiv, Parlamentul insiste, insistă că nu există soluții eficiente și legitime care să nu se bazeze pe metoda comunitară și pe instituțiile europene și că Parlamentul European este Parlamentul monedei euro, pentru că euro este moneda Uniunii. E pozitiv faptul că în concluziile Consiliului European aceste principii au fost uh, amintite, dar apoi ele trebuie traduse în practică în mod coerent. O mai mare capacitate fiscală de, pentru a absorbi șocurile și pentru a ține creșterea și coeziunea socială este necesară, dar trebuie să spunem clar uh, că această capacitate fiscală poate și trebuie fi o secțiune a bilanțului, a bugetului, mă scuzați, european și trebuie bazată pe resurse suplimentare, resurse proprii. Și nu trebuie să fie un mijloc pentru a eluda necesitatea de a dispune de o capacitate comună de emitere și de gestionare a datoriei. Noi suntem însă împotriva contractelor individuale pentru că nu sunt eficiente și riscă să producă un transfer de suveranitate asimetric care va accentua deficitul de democrație. Parlamentul propune un model diferit obiective economice și sociale generale cu caracter obligatoriu definite în codecizii la nivelul UE, guverne și parlamente naționale competente în a decide cum să le pună în practică. Și această abordare se referă și la o dimensiune în același timp mai ambițioasă și mai realistă. O Europa în care stabilitatea, creșterea, coeziunea socială și democrația merg mână în mână și pentru asta e indispensabil la al cincelea pilon social, o tranziție federală care să construiască uh, Uh, consensul, uh, consimțământul cetățenilor pe baza unei, uh, unui plan foarte clar. În primul rând, să se ia decizii rapide care să exploateze la maxim posibilitățile oferite de tratate și care să dea prioritate creșterii și ocupării. În al doilea rând, următoarele alegeri europene să fie niște alegeri pentru guvernul UE și, în fine, să convocăm o convenție pentru a completa clădirea unui adevărat guvern democratic pentru Europa și moneda sa. Parlamentul vă solicită să acționați și uh, Parlamentul își va exercita pe deplin prerogativele. Mulțumim, domnule Gualtieri. Domnule Brock, v-ați rătăcit cumva? Are cuvântul acum doamna Bowles. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Câți dintre noi înțeleg, uh, de fapt, implicațiile pe care le are un uh, mecanism unic de supraveghere? Am impresia că uh, e vorba de o uniune bancare, varianta lejeră, adică mă, luăm așa Roma fără angajamentul respectiv. Însă, varianta lejeră a acestei uniuni va duce la o împărțire de fapt, a, a datoriilor în cazul în care ne vom confrunta cu o criză sistemică. Cetățenii trebuie să știe uh, că așa stau lucrurile. Între timp, pentru a evita uh, punerea în comună datoriilor, um, um, am, uh, trebuie să renunțăm la mecanismul european de supraveghere și să renunțăm și la recapitalizarea obligațiunilor spaniole. De ce ne grăbim? încercăm să vindem cetățenilor o poveste frumoasă înainte ca ei să o înțeleagă sau înainte ca Parlamentul să găsească o soluție mai bună și lăsăm uh, așa uh, pentru paștele cailor uh, esențialul? Eu văd că ne grăbim când redactăm textele de lege și apoi regretăm. Și atunci când trebuie să facem chestiuni concrete, eșuăm. Eu văd că, de fapt, nu Uh, ajungem drog la Uniunea Bancară pe care o găsim. Um, ar trebui ca BCE-ul să oprească această situație. Cred că trebuie să ne lămurim cât mai repede. Um, cred că femeile din uh, BCE, din Banca Centrală Europeană, uh, trebuie să se asigure că totuși se respectă egalitatea de gem, deși s-a ieșuat la nivel general. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Ștasen în numele grupului neafiliaților. Vă mulțumesc, domnule președinte. Concluziile Consiliului este vorba aici de punerea în aplicare a pactului de creștere, de punerea în aplicare a strategiei Uniunii Europeană 2020. Însă, dacă ne băgăm capul în nisip când vine vorba de Uh, problemele fundamentale, situația va fi înrăutățită. Un, o monedă unică pentru un continent atât de diferit nu poate aduce nimic bun și nu trebuie să încercăm să centralizăm lucruri și uh, suplimentare. Și până la urmă, cetățenii nu își doresc să transmită anumite prerogative către Bruxelles și dacă nu știți acest lucru, înseamnă că sunteți orbi, pur și simplu. Uh, și văd că aceste semnale care vin din societate sunt ignorate tot mai mult. Și oare ce trebuie să se întâmple pentru ca lumea să înțeleagă că lucrurile nu pot continua așa? O criză aprofundată, uh, neliniști sociale și mai mari, cred că acest proiect uh, nu mai poate fi controlat, proiectul european deci haideți să renunțăm la lanțurile Uniunii Monetare pentru uh, cetățeni. Mulțumesc, domnul Odin. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Consiliului European, domnule președinte al Comisiei Europene. Un punct de procedură, regret, e să mă adresez membrilor conferinței președinților. Regret că n-am avut o dezbatere politică pregătitoare înainte acestui Consiliu European cu Consiliul pentru Afaceri Generale. De asemenea, sugerez, dacă sunteți de acord, domnule președinte al Consiliului European, ca împreună cu noi să pregătiți Consiliul European ca să puteți uh, asculta și dezbaterea politică din Parlamentul European. M-a decepționat acest uh, summit, uh, puțin s-a spus în legătură cu creșterea, nimic despre competitivitate, de fapt nu s-a făcut propuneri pentru mare plan de investiții în infrastructură și de fapt în presă ce s-a reflectat? Că există un acord în legătură cu calendar, calendarul pentru crearea Uniunii Bancare în legătură cu relațiile convenționale între statele membre și Uniunea Europeană sau ce se propune și eu ca și alții nu prea cred în acestea pentru că dacă ne uităm la programele naționale de reformă, Franța sub guvernul Fillon a făcut unele propuneri care au fost acceptate la Consiliul European din iunie cu noul președinte al Republicii Franceze. Ce se întâmplă cu preconizările pentru fiecare stat membru? Franța propusese uh, scăderea, reforma pensiilor uh, și a pieței muncii. Trebuie să supraveghem ce se întâmplă cu aceste recomandări în fiecare țară. Pe pilonul social putem avea relații contractuale cu articolul 155, uh, convergența salariului minim. De 8 ani există o țară în care uh, e uh, membră, care include convergența salariului minime și noi trebuie să restaurăm uh, Uh, să restabilim uh, încrederea popoarelor. Mulțumesc și acum domnul Guerrero Salom din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domn, mulțumesc domnule președinte, domnilor președinți. N-ar fi corect să negăm că în acest Consiliu nu s-au produs anumite progrese, dar de asemenea e corect să spunem că s-au produs uh, nu foarte intens și nu foarte rapid. Astfel încât, deși avansăm, dacă nu avansăm la uh, o viteză potrivită, ne vom îndepărta de obiectivele pe care le dorim. Eu cred că nu a fost un summit foarte pozitiv și vă voi și spune de ce pentru că s-au repetat anumite decizii care uh, se tot iau și se tot iau pentru că există o lentoare în a uh, se aplica în practică aceste măsuri și pentru că există un dezechilibru între o politică strict de austeritate și o parte profund socială a politicii. În ce privește repetarea unor acorduri, trebuie semnalat că atunci când deja uh, iată, am ajuns aproape după 30 de summituri, e dificil să facem diferența între unul și altul. Ne amintim de summitul din mai 2010, pentru că a fost summitul austerității și cel din iunie 2012, pentru că a fost summitul creșterii. Însă, cert este că austeritatea a crescut și creșterea nu prea mult. Uh, lentoare și mijloacele care, mijloace care n-au fost puse în, măsuri care n-au fost puse în aplicare. Normal, în mod normal, în concluzie se spune că e esențial să se pună în practică rapid măsurile care s-au convenit în, la summiturile anterioare, dar e cert că atunci când vedem aici concluziile, uh, abundă expresiile cum ar fi în săptămânile viitoare sau se lucrează la și tot ceea ce s-a pus în practică, de fapt, sunt acele 100 de milioane pentru un program politic, dar nu mai mult. În ce privește dezechilibrul de care vorbeam, e cert că nu există o, o parte semnificativă a conținutului social, a, dedicată dialogului social, în um, ceea ce face Consiliul. Și doresc să vă semnalez că există un risc. De exemplu, există risc ca uh, țărilor membre să le revină uh, soluționarea problemei sărăciei. Avem nevoie de o propunere și un răspuns european pentru săracii Europei. Doar așa va prevala Uniunea. Mulțumesc și acum pentru PP, domnul de grande Pascual. Gracias, Mulțumesc, domnule președinte. Del ámbito juridico al politico. Voi vorbi despre pacta sunt servanda, un, o noțiune juridică. Atunci când intri într-un acord, trebuie să-l și onorezi. Și aici mă refer la măsurile importante care s-au adoptat în Consiliul din iunie pentru a face față crizei. De la adoptarea acelor măsuri, piețele au um, primit pozitiv mai multe decizii care ar putea rupe cercul vicios în care ne aflăm în momentul uh, uh, actual cu uh, băncile vrem să apărăm uh, euro. Săptămâna trecută, concluziile Consiliului însă au avut aspecte pozitive uh, neîndoielnice. S-a vorbit despre uh, uh, a ne îndrepta către o uniune bancară mai profundă și am stabilit că vom înființa un mecanism european de supraveghere. Este o idee bună ca miniștrii din zona euro să implementeze, să pună în aplicare aceste măsuri. Însă s-au făcut critici în ceea ce privește deciziile unilaterale luate de anumite state membre. Trebuie să fim atenți când vorbim despre interlocutările individuale ale deciziilor care se iau, pentru că acest lucru pot, lucru pot avea efecte negative asupra economiei. Sau uh, făcut uh, acorduri asupra subiectelor care nu ar trebui să fie discutate. Am vorbit despre mecanismul de supraveghere care ar trebui să privească toate instrumentele financiare, toate, toate uh, instituțiile financiare. Supravegherea monedei euro este legată de crearea unei uniuni bancare adecvate. Vă mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Bulman. Domnule președinte, dragi colegi, indiferent de rezultatele acestui Consiliu, uh, Europa se regăsește în continuare într-o recesiune economică. Nu există impulsuri pentru creștere economică, nu se creează suficiente locuri de muncă și, domnule Barroso, în cadrul mandatului dumneavoastră trebuie să luați nouă, noi inițiative și, domnule Rompoi, și dumneavoastră va trebui să faceți acest lucru pentru că altfel Europa nu va depăși această criză. Niciun uh, summit nu va ajuta la depășirea acestei crize. Există prea mulți tineri șomeri în Europa și, domnule Paroso, aveți la, la dispoziție instrumente. Colegul nostru Andor are la dispoziție aceste instrumente. Și mă întreb de ce nu putem, ca în cadrul existent deja, să nu uh, stabilim o obligativitate pentru statele membre în sensul reducerii șomajului între tineri. Să stabilim un anumit procent concret de reducerea acestui uh, a șomajului între tineri. Deci de ce nu putem face nimic concret împotriva uh, șomajului între tineri? Parlamentul European așteaptă o inițiativă din partea dumneavoastră în acest sens. Avem nevoie de mai multe competențe la nivel european din uh, punctul de vedere al politicii economice. Și întrebarea fundamentală este cine reglementează ce. Și de fiecare dată când se discută acest lucru, Um, domnul ministru de finanțe din Germania, domnul Schäuble, spune că își dorește un super comisar din acest punct de vedere. Domnul Ren ar putea să se ocupe de această sarcină. Ar fi extraordinar dacă domnul Ren ar primi prerogative suplimentare, însă haideți să avem o înțelegere clară. Mandatul dumneavoastră ar trebui să fie negociat cu Parlamentul European viața dumneavoastră s-ar modifica uh, fundamental în urma unei, unui asemenea mandat. Nu ar trebui să mai discutați bilateral cu fiecare stat în parte, ci ați avea un mandat de negociere direct cu Parlamentul European, pentru că Europa are la dispoziție instrumentele necesare, instrumente care trebuie consolidate. Nu cred că avem nevoie de un altfel de Europa, de o nouă Europa, ci avem nevoie de consolidarea instrumentelor uh, și a instituțiilor uh, actuale. Vă mulțumesc. Uh, vom transmite în procesul verbal discursul dumneavoastră pentru a se lua notă de cele spuse de dumneavoastră. Cred că discursul dumneavoastră a fost foarte interesant pentru domnul Ren. cuvântul acum doamna Gal Pelci. Tisztelt elnök úr, a tények rendkívül ma... Stimată domnule președinte, faptele rămân fapte întotdeauna și Eurostat ne-a tras atenția asupra faptului că nu am uh, tratat corect această criză. Cu toate acestea, nu au fost luate cu ocazia acestui uh, summit decizii fundamentale Mie mi se pare important că noua autoritate de supraveghere bancară să își continue să-și inițieze activitatea conform tratatelor existente și în cadrul existent și, în plus, competențele și prerogativele Băncii Centrale Europene ar trebui să fie definite mai clar. Din păcate am pierdut foarte mult timp și nu ne putem permite în acest moment să luăm decizii care să nu țină seama de prerogativele și de responsabilitățile noastre. Decizii care să uh, nu țină seama de toate statele membre ale Uniunii Europene. Știm cu toții că această criză economică nu cunoaște niciun fel de graniță și consider că gestionarea crizei trebuie să fie de asemenea una transfrontalieră moneda euro poate fi protejată doar dacă avem o abordare integrat, integrată. Pentru statele care încă nu fac parte din zona euro, este inacceptabil ca în contextul uh, sistemului unic de supraveghere să se discute despre Europa um, divizată pe mai multe trepte. Cred că dacă avem acest lucru, nu vom putea deloc progresa. Vă mulțumesc, doamna Geana, cu are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că văd că în sfârșit avem o politică pentru creștere și ocupare, dar trebuie să utilizăm mecanismele și instrumentele existente, însă cu o dimensiune socială. Dacă nu, măsurile noastre nu ar fi complete. Uh, consolidarea rolului băncii europene de investiție e foarte importantă și va aduce beneficii țărilor care își ajustează bugetul. Cetățenii grecii, dar și ai altor țări care sunt foarte afectați de criză, în mod direct și zilnic, trebuie să aibă și ei niște beneficii din măsurile pe care le luăm. Și în legătură cu acest mecanism uh, european de supraveghere, uh, e un mod de a consolida Uniunea Economică și Monetară. Însă băncile, eh, din păcate, mai adesea sunt, sunt partea problemei și nu a soluției. Eh, deci, eu aș dori acum să trecem de la discuții la fapte, să avem rezultate concrete pentru că Uniunea Europeană nu a primit premiul Nobel uh, doar pentru ce a făcut în trecut, ci există acolo și o perspectivă de viitor și asta nu putem să avem fără creștere și locuri de muncă. Mulțumesc, doamna Genacu, și acum doamna Tyson pentru PP. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor președinți, de fapt. Pentru că în ultimii, în ultimii ani mulți s-au, s-au uh, făcut mulți uh, pași uh, în sensul rezolvării acestei crize. Um, s-au luat măsuri standard și altele mai puțin standard din cadrul tratatului sau în afara lui. Însă nu am recâștigat încrederea și avem nevoie de încrederea cetățenilor dacă dorim să recreăm un climat economic și monetar stabil care să încurajeze creșterea și dezvoltarea. Problemele structurale uh, solicită soluții structurale în Uniunea Europeană și nu numai. Haideți să privim uh, foaia de parcurs finală a unei uh, uniuni economice și monetare adevărate, despre care a vorbit domnul Van Rompuy. Trebuie să învățăm din experiențe și din greșelile trecutului. Trebuie ca de această dată să um, facem lucrurile cum trebuie, fără greșeală. Nu mai putem uh, aștepta. Trebuia de mult să uh, luăm uh, aceste măsuri. Săptămâna trecută la Econ am votat raportul privind foaia de parcurs și etapele ce trebuie urmate. Și am vorbit despre cele patru capitole de care avem nevoie, însă mai avem nevoie și de un al cincilea capitol, și anume un, un capitol, și anume un pact social, pentru a ști care ne sunt sarcinile. În procesul de creare și de aprofundare a um, unei uniuni bancare, credem că textul Comisiei poate fi îmbunătățit, însă nu trebuie să uh, folosim acest lucru ca scuză pentru a întârzia. Trebuie să facem progrese mari în acest an. Trebuie să împărțim răspunderea și uh, Parlamentul nu dorește să uh, întârzie, dacă poate să evite acest lucru. Vă mulțumesc. Care cuvântul domnul Rangel acum, în numele grupului PP. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, domnule președinte al uh, Comisiei. Aș dori, în primul rând, să vă spun că mă bucură rezultatele Consiliului, deși multe nu își vor produce efectul imediat și ci se vor vedea efectele doar în timp. Însă totuși s a făcut progrese. În afară de, sau dincolo de cele spuse de domnul de aș avea o întrebare către președintele Consiliului. Țările care sunt în uh, dificultate, țările care uh, sunt ajutate economic, se vorbește de aplicarea retroactivă a mm, separării datorilor. Uh, măsura asta nu a fost acceptată. Totuși ieri s-au auzit niște declarații din partea celor mai înalte autorități din Germania și din Franța uh, care se refereau la uh, reforme pentru Irlanda. Aș dori să știu dacă Consiliul nu a hotărât uh, cumva niște măsuri practic uh, discriminatorii, astfel ca Irlanda să se bucure de un alt tratament decât celelalte țări. Mulțumesc. Domnul Royal, domnule președinte, avem probleme mari în Europa în continuare și am ajuns la o concluzie. În primul rând, trebuie Uh, avem nevoie de, de austeritate, de reforme structurale și de impulsuri de creștere economice. Și am făcut tot acest lucru. Și, într-adevăr, progresăm lent, dar progresăm. Și uneori nu înțeleg uh, emoțiile din cadrul unor uh, intervenții. Nu trebuie să reinventăm roata de fiecare dată. Uh, Mergem pe drumul cel bun și, domnule Van Rompuy, vă mulțumesc pentru că urmați acest curs al unei munci sistematice, să nu venim fiecare săptămână cu o noutate, în fiecare săptămână cu un nou instrument, să nu credem că o minune poate fi posibilă în fiecare săptămână, ci să lucrăm sistematic, doar așa putem merge înainte și pot să vă spun că rezultatele sunt vizibile, încet, dar sigur. Tocmai de aceea nu trebuie să ne grăbim, trebuie să lucrăm, să ne gândim foarte bine. Punerea în aplicare și controlul sistematic este foarte important și au prioritate în fața aducerii unor noi idei uh, în mod continuu. Pe mine mă mulțumește abordarea pe care o avem acum din punctul de vedere al sistemului unic de supraveghere a băncii. Nu este important când acesta va intra în vigoare, este important ca acesta să funcționeze. Știm, ne aducem aminte de hotărârile din vară, ok, au fost luate, nu au fost puse în aplicare, este important cum vor funcționa aceste măsuri și nu când vor intra în vigoare. Deci vă mulțumesc din inimă pentru această abordare sistematică, un curs ceva mai liniștit. Până la urmă, important, nu vor fi, cele, nu vor fi vorbele cele mai frumoase, ci faptele reale. Vă mulțumesc. Această dezbatere este încheiată. Ajungem la procedura intervențiilor spontane. Aș avea însă o mare rugăminte, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Nu am încheiat această dezbatere. Mai avem 5 minute la dispoziție pentru Catch the Eye și am în fața mea o listă lungă cu colegii care uh, doresc să intervină. Sunt colegi care și-au manifestat această intenție deja cu de o oră în urmă și v-aș face următoarea propunere. Vă rog în primul rând să luați loc pentru că vor urma răspunsurile domnului Van Rompuy și domnului Barroso și doresc să vă spun în mod deschis și mă adresez aici și uh, celor care asistă aici la tribună la dezbaterea noastră. Nu este nu este acceptabil ca în această sală să fie discutate uh, lucruri personale. Deci vă rog, luați loc. Pentru că dacă nu, nu vom continua cu această dezbatere. Și aș dori să le să le cer ușierilor să meargă la fiecare grup de discuții care văd că s-a uh, format în această seară, să le ceară să ia loc. Din păcate nu stăpânesc toate uh, limbile europene, pentru că dacă nu, aș, m-aș adresa delega- o parte a delegației spaniole uh, cerându-le să ia loc. Grupul politic verzilor, la fel. Domnule Albrecht, puteți să luați loc, nu trebuie să plătiți nimic pentru acest lucru. Ok. Începem Catch the Eye și are cuvântul doamna Podimata prima. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. La ultimul Consiliu European uh, ni s-a amintit că uh, în sfârșit, pe termen lung, uh, mergem în direcția cea bună, dar că pe termen scurt trebuie să ieșim din această criză, trebuie să luăm decizii în spiritul justiției sociale și pe baza democrației, decizii care să poată fi puse în aplicare. Domnule președinte al Comisiei, acestea sunt concluzii foarte importante și Comisia ne-a spus că a venit cu o propunere pentru o cooperare consolidată. Realitatea este că aceasta este justiția socială, unul uh, dintre puținele lucruri pe care le putem face în acest uh, context. Acest lucru este foarte important și e foarte bine că uh, acordăm susținere Greciei, dar dacă dorim să realizăm uh, progrese, nu este suficient uh, ca guvernele să, să ia angajamente. Cetățenii trebuie să realizeze că nu fac sacrificii uh, în van. Numai așa vom obține susținerea lor și trebuie să ne asumăm angajamentele. Mulțumesc foarte mult! An. Vă mulțumesc, care cuvântul doamna Jordan. Zelo dobro se mi zdi, da je svet predstavil konkretne prioritete, kar je v tem Vă mulțumesc, domnule președinte. Mie mi se pare foarte bine că Consiliul a stabilit niște priorități concrete, un lucru foarte important în aceste timpuri. Dar aș dori să spun câteva lucruri care nu au fost amintite în această dezbatere. O prioritate trebuie să fie reprezentată și să rămână uh, spațiul de cercetare european. Avem nevoie de o mobilitate sporită pentru oamenii de știință, avem nevoie de condiții mai bună pentru acestea de uh, aceeași plată pentru uh, oamenii de știință europeni. Trebuie să facem mai multe lucruri în general pentru cercetarea uh, europeană. Avem un deficit de 3% din punctul de vedere al, al investițiilor private. Piața unică ne unește cu toți și avem posibilități suplimentare de uh, dezvoltare și uh, nu trebuie să uităm de aceste puncte în momentul în care avem negocierile bugetare. Pentru că sunt neglijate prea multe uh, proiecte. În același timp trebuie să combatem uh, uh, fraudele. Res- Regret faptul că săptămâna viitoare nu vom mai avea această delegație în Iran. Domnul Watson, mulțumesc, domnule președinte. Cetățenii noștri vor saluta con, uh, consiliile, com, mă scuzați, concluziile uh, summitului, dar nu știu ce va face domnul Van Rompuy să convingă statele membre să elimine barierele care au mai rămas în calea libertății comerțului și să încurajeze statele membre să-și deschidă piețele și pentru piața serviciilor, pentru ca piața unică să funcționeze la potențialul maxim. Și ce va face domnul Barozo pentru a retrage anumite propuneri despre care vorbea, pentru a reduce povara legislativă. Despre ce propuneri vorbim noi? Noi uh, salutăm uh, concluziile Consiliului în legătură cu Japonia, Singapore, dar nu uitați, și, nu uitați India și Statele Unite. Și în final, cetățenii vor saluta uh, angajamentul pentru facilitarea, facilitatea mecanismul conectarea Europei. Dar uh, trebuie ca acest mecanism să dispună și de finanțare. Mulțumesc! Acum domnul Fandal are cuvântul. Voorzitter, op de top is gesproken over het bankentoezicht en volgens de plannen Domnule președinte, la summit s-a vorbit despre supravegherea bancară și despre uh, planurile ca BCE-ul să fie organismul de supraveghere. Însă, dacă vom uh, cumpăra uh, obligațiuni de stat la scară mare, nu înseamnă că vom ieși din criză. Trebuie să ca statele membre uh, să nu și Uniunea Europeană trebuie să-și blocheze uh, bilanțul cu aceste obligațiuni uh, nerentabile. Trebuie să existe supraveghere bancară, însă ambele laturi ale acestui proces trebuie să fie separate. Trebuie ca supravegherea bancară să nu se facă prin prisma unei autorități politice acest tip de abordare hibridă nu funcționează și supravegherea bancară nu reprezintă un panaceu universal, nu este soluția la toate problemele. Spania, Italia, Irlanda, uh, Grecia vorbesc despre viitorul euro uh, și noi trebuie să privim acest lucru cu ochii noi. Vă mulțumesc. Mai avem două intervenții. Prima este doamna Gurmai. Thank you very much, dear President. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând, aș avea o remarcă uh, referitoare la nominalizarea în uh, Consiliul Guvernatorului Băncii Centrale Europene. Cred că această propunere ne, ne demonstrează că dorințele fără fapte nu vor duce la nimic. Egalitatea între sexe este un, un, uh, o temă fundamentală eu salut intenția de a introduce taxa pe tranzacții financiare. Grupul uh, nostru politic a susținut aceste măsuri deja de mult timp și a venit timpul ca, este, ca ele să devină uh, o realitate. În Ați spus și dumneavoastră, domnule președinte Barroso, ar trebui să facem uh, tot ceea ce putem pentru a evita pierderea unei generații europene. Însă, nu în momentul în care nu discutați despre creștere economică și dimensiunea socială, nu știu cum acestea vor fi asigurate fără fonduri suficiente. Mulțumesc, care cuvântul domnul Bafton. Uh, Mulțumesc, domnule președinte Schulz. E rar ca eu să am ceva pozitiv de spus despre Comisia Europeană, dar iată că astăzi uh, lucrurile nu stau așa în acest sfârșit de săptămână în Marea Britanie, pe postul de televiziune Sky News, comisarul pentru comerț, domnul de Gucht, a spus că Marea Britanie nu poate supraviețui fără Europa. Dar asta spunem și noi de ani și ani de zile. de fapt că, poate, că Marea Britanie poate uh, supraviețui fără Europa. Dar asta spunem și noi și sperăm să spună și domnul uh, Barroso. Mulțumesc. Și în ultimul rând, ultima intervenție, doamna Gomes. Este posibil ca Consiliul European uh, să nu fie atent la faptul că FMI-ul a recunoscut că a greșit atunci când a calculat acele coeficiente ale austerității și costurile uh, recesiunii care afectează negativ Portugalia, Spania, Irlanda și Italia, uh, lucru care slăbesc uh, indirect zona euro. Cum e posibil la Comisia care ar trebui să promoveze interesele europene și care integrează, uh, care face parte din troică în statele care sunt salvate, nu încurajează troica să facă progrese uh, și de ce nu se uh, acord atenție recomandărilor doamnei Lagarde, care a spus că ar trebui să li se acorde statelor mai mult timp pentru a se ajusta. Cum pot Consiliul și Consilia, Comisia să insiste uh, asupra acestor planuri de austeritate? când uh, consecințele la nivel politic și economic sunt atât de mari, de grave și de negative la nivelul Uniunii Europene? Damit ist das Catch the Eye Verfahren. Vă mulțumesc, doamna Gomez. Am încheiat procedura intervențiilor spontane. Și vă rog din nou, doamnelor și domnilor, să luați loc. Vă rog, luați loc, doamnelor și domnilor. frau gomes seien sie doch so lieb und nehmen sie ihren platz ein. das catch the eye verfahren ist. doamnă gomes vă rog să luați loc pentru că s-a încheiat procedura intervențiilor spontane. Vă mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului Barroso în numele Comisiei. Vă rog, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, în legătură cu evaluarea rezultatelor acestui Consiliu European. Unii, din, unii dintre dumneavoastră ați remarcat poate că în declarația inițială menționasem trei consilii europene. Am făcut acest lucru intenționat, pentru că acest consiliu a fost important pentru că a confirmat anumite decizii anterioare, lucru care reprezintă un progres, pentru că realitatea a fost că deseori a existat îndoieli referitoare de angajamentul unor guverne față de deciziile pe care le luaseră ele însele înainte. De fapt însă, deciziile finale pe marginea unor uh, puncte importante vor veni mai târziu. Din punctul de vedere al Uniunii Euro- uh, Economice și Monetare în uh, decembrie și în noiembrie în legătură cu cadrul financiar multianual. Deci, evaluarea mea acestui Consiliu este că acesta a fost în mod sigur un progres din punctul de vedere al confirmării unor decizii anterioare. Cu toate acestea, nu a fost nu a reprezentat răspunsul necesar, cuprinzător pentru provocările cu care ne confruntăm în acest moment în zona euro și în Uniunea Europeană. Cred că aceasta ar fi o evaluare corectă a rezultatelor Consiliului European. Trebuie să înțelegem că discutăm puncte foarte urgente Pozițiile inițiale ale statelor membre sunt foarte divergente și cred că interesele tuturor instituțiilor europene ar fi să creeze condițiile necesare pentru un consens și pentru, deci- pentru decizii care să poată funcționa. Un punct s-a referit la sistemul unic de supraveghere. Mă bucură faptul că dezbaterea de astăzi ne-a arătat că există un consens larg pe marginea principiilor stabilite în propunerea Comisiei și reflectate de altfel și în concluziile Consiliului European, incluzând uh, un lucru foarte important, uh, sistemul unic de supraveghere ar trebui să se ocupe de toate băncile, ar trebui să fie un sistem cât mai deschis pentru a permite uh, o participare cât mai largă a statelor care nu fac parte din zona euro și care doresc să participe la acest sistem și că acest sistem unic de supraveghere este un, KL, un uh, element cheie pentru a uh, demonstra că Uniunea Europeană poate merge mai departe, restabili încrederea pentru a profunda în Uniunea Economică și Monetară. Salut determinarea exprimată de Parlamentul European, în mod special de doamna raportor, doamna Tyson, pentru a ajunge la un rezultat până la sfârșitul anului 2012. Comisia va lucra împreună cu dumneavoastră pentru a îmbunătăți propunerea referitoare la sistemul unic de supraveghere, astfel încât uh, în anul 2014 acest sistem să funcționeze deja. Vom începe cu supravegherea băncilor care au importanță pentru întregul sistem și vom extinde supravegherea asupra băncilor din toată zona euro cu posibilitatea de a participa și uh, state care nu fac parte din zona euro. Cred că domnul Mauro s-a referit la nevoia uh, de a acționa urgent. Aș dori să, să vă spun că eu înțeleg foarte bine acest lucru și l-am spus întotdeauna. Însă ce trebuie să înțelegem este că nu toate statele membre uh, au aceeași, simt acest, acest, această urgență la fel de puternic, pentru că se află în poziții fiscale diferite. Însă consider că este important ca, pentru ca răspunsul nostru să fie credibil, să fie unul foarte bine pregătit. Pentru că unele uh, teme sunt dificile atât din punct de vedere politic cât și din punct de vedere tehnic. Cu toate acestea, decizia trebuie luată cât mai repede posibil. Un alt punct amintit este pactul social pentru Europa. Cum am putea suplimenta unele dintre aceste decizii cu o luare în seama adecvată a dimensiunii sociale. Elementele propuse în pactul social se reflectă din mare punct de vedere în strategia 2020. Este vorba de o strategie care amintește o creștere inclusivă și, de fapt, în al doilea semestru european, procedura de dezechilibru macroeconomic a fost o parte integrată a punerii în aplicare acestei strategii Uniunea Europeană 2020. Este vorba de anumite măsuri care asigură că aspectele de, legate de piața muncii și de dimensiunea socială se reflectă în acest cadru. Aspectele legate de ocuparea locurilor de muncă și de creștere economică reprezintă cele sunt, sunt interconectate. Poate că dacă avem un, ne-am dori un ministru de finanțe în Europa, ne-am dori și avem nevoie și de un minister care se ocupă de problemele economice. Doar, doar prin uh, stabilitate financi, fiscală vom ajunge la asigurarea locurilor de muncă. Ocuparea locurilor de muncă și coeziunea socială nu reprezintă doar un rezultat al creșterii economice, ci sprijină creșterea economică. Și noi considerăm că valorile noastre, uh, justiția socială și așa mai departe, trebuie să rămână la, în, la inima proiectului european și trebuie să reprezintă premise pentru pros- prosperitatea economică viitoare, pentru bunăstarea cetățenilor europeni și pentru coeziunea uh, europeană. Trebuie să sprijină de asemenea uh, agenda de creștere economică europeană. La începutul anului viitor vom prezenta un, un uh, proiect pentru pachetul de coeziune și acolo se regăsesc multe din propunerile dumneavoastră în legătură cu așa numitul pact social. Deci mesajul pe care vreau să vă transmit este că da, facem tot ce putem cu instrumentele pe care le avem la dispoziție la nivel european ca să injectăm, ca să spun așa, această dimensiune economică și socială în reacția generală la criza actuală uh, în Uniunea Europeană. Acum, în ce privește uh, măsurile pe care le vom face pe viitor în legătură cu reciprocizarea datoriilor, doar să cunoașteți poziția noastră și noi ne vom ocupa de această problemă și în planul uh, de măsuri uh, pe care le-am menționat, cu care vom veni la începutul anului viitor. Vreau să spun clar că nu sunt de acord cu cei care spun că sunt în favoarea conținutului pachetului de două măsuri, sunt în favoarea unei mai mari integrări a supravegherii politicii bugetare, sunt în favoarea consolidării competențelor Comisiei și ale instituțiilor europene, metodei comunitare în ce privește guvernarea economică, însă tot aceia spun că nu vor susține toate acestea înainte de a se lua decizii pe chestiuni cum ar fi fondul de salvgardare, fondul de salvare. Și cred că e o eroare, pentru că dacă uh, dumneavoastră condiționați una de alta, pentru că știți foarte bine că există chestiuni uh, în legătură cu care încă nu s-a ajuns un acord în statele membre, atunci nu faci altceva decât să paralizezi progresul și guvernanța economică. Asta e o alegere pe care trebuie să o faceți dumneavoastră. Însă sfatul meu, serios, către toate forțele europene, e să susțineți toate cele ce ne îngăduie să punem tot ce putem în metoda comunitară și coordonarea uh, europeană și a, așa stau lucrurile cu pachetul de două măsuri. O altă chestiune menționată aici, situația anumitor declarații făcute de către uh, femei. Vreau să vă spun clar că nu e așa cum au sugerat anumiți eurosceptici. Criza nu s-a produs din, din cauza zonei euro. Astăzi uh, ne confruntăm astăzi cu o criză a economiei uh, europene din cauza Uh, nivelului excesiv de îndatorare creat de uh, guvernele naționale și pentru că anumite sectoare financiare s-au comportat irresponsabil, nu doar în Europa. Deci Europa nu a fost cauza problemei. Europa e victima problemei și Europa încearcă acum să fie partea soluției. Asta e realitatea. vorbesc de un comportament irresponsabil pentru îndatorare, din cauza de îndatorare excesivă și câteodată și anumiți actori, nu doar uh, statul, și anumiți actori în uh, sectorul financiar au fost irresponsabili. Dovada e că, de exemplu, domnule Farage, chiar țara dumneavoastră, care nu este membră a zonei euro, acum implementează un pachet de austeritate foarte dur. Și britanicii suferă consecințele greșelilor din trecut și nu euro a creat problema, problemele Marii Britanii. Așadar, din punct de vedere intelectual și politic, este necinstit să pretinzi că Europa e cauza problemelor. Și chiar Uniunea Europeană este partea soluției, pentru că anumite state membre fără susținerea altor state din zona euro, n-ar fi avut finanțele necesare să, pentru a continua să funcționeze, pentru ca serviciile sociale, sistemele de sănătate, educația să continue să funcționeze. Asta e realitatea. Deci Europa e parte a soluției. Iar acum trebuie să facem tot ce putem pentru a stabiliza zona euro și pentru a crea condițiile pentru creștere. Dar ce fel de creștere? O creștere durabilă, nu creșterea pe care am avut-o în trecut cre- creșterea uh, alimentată de îndatorare excesivă nu este durabilă. Creșterea alimentată de credite private irresponsabile nu este durabilă, după cum ați văzut. Trebuie să ne reîntoarcem la condiții pentru o creștere durabilă motiv pentru care FMI-ul și Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană sunt în favoarea unei consolidări fiscale. Ce a spus FMI-ul e că situațiile diferă în anumite state membre. Deci acele țări care dispun de marjele pentru a promova creșterea, în ce primește cererea internă, pot să o facă. Sigur că putem regla, putem coordona obiectivele și vreau să spun foarte clar că chiar Comisia Europeană a propus și am fost susținut de FMI, dar Comisia Europeană a propus pentru Portugalia și pentru Spania încă un an pentru ca acesta să-și atingă obiectivele în ce privește consolidarea fiscală. A fost propunerea Comisiei, nu a femeiului. Așadar, întâi pentru Spania și apoi pentru Portugalia, Comisia a recomandat Consiliului extinderea cu un an a termenului pentru corectarea deficitului excesiv. Regulile noastre fiscale, pactul de stabilitate și creștere revizuit, permit acest lucru când, economica când situația economică e mai rea decât ne așteptam și reducerea deficitului structural se produce, o extindere a perioadei pentru a corecta deficitul nominal poate fi acordată. Nu e vorba de un proces automat. Situația trebuie evaluată de la caz la caz. Asta a fost și poziția doamnei Lagarde la femei când a spus că atunci când este necesar și posibil se produce acest lucru. Și exact uh, aceeași și poziția instituțiilor care monitorizează situațiile din anumite state membre, mai ales în cazul țărilor din care sistemele financiare, cum ar fi Grecia uh, și Portugalia și Irlanda, trebuie să evaluăm și posibilele uh, consecințe asupra sustenibilităților a uh, prelungirii acestei perioade, pentru că poate avea această măsură și uh, efecte negative. Se poate întârzia reîntoarcerea acestor țări pe piețe și uh, crearea de noi presiuni. Bun, sigur, deciziile până la urmă le ia uh, guvernele și comisia face doar dar Vreau să spun clar, deciziile până la urmă sunt de apanajul guvernelor. Oare aceste țări sunt gata să uh, furnizeze finanțare? E o întrebare importantă. Asta înseamnă că pentru aceste țări posibilă prelungirea programelor e Uh, sigur, uh, supusă consângerilor severe da, da, cauzate de sistemul de îndatorare. Asta a spus și femeiul. E important să notăm și poate unii n-au fost destul de atenți la următorul aspect. Unii din cei care acum spun că ar trebui să fim mai flexibili în ce privește obiectivele fiscale sunt exact aceiași care propun restructurarea uh, datorilor. Și unii spun că a fost uh, o greșeală ca anumite țări să fie incluse în zona euro. Și vreau să spun că nu suntem de acord cu asta, noi credem că putem, trebuie să facem tot ce putem pentru a păstra zona euro așa cum este acum. Pentru că atunci când accesi mai multă flexibilitate în ce privește ajustările fiscale, trebuie să te gândești care sunt și consecințele în ce privește sustenabilitatea datoriei și cum putem să păstrăm acele țări uh, în zona euro și ele să poată intra pe piață și să poată, să, uh, se poată refinanța. E important de înțeles asta și am vrut să răspund acestor întrebări care mi-au fost adresate. Sigur, multe rămân de făcut, dar cred că acest Consiliu European a fost un moment important pentru a discuta într-un mod relativ deschis toate aceste dificultăți și nu subestimez dificultățile și provocările ce ne așteaptă. Cred că acum ajungem probabil pentru că există mai puțin presiuni din partea pieței, sentimentul de urgență în capitalele noastre nu este perceput la fel. De aceea eu cred că Parlamentul și Comisia, ca instituții europene, trebuie să uh, rămână foarte ferme pe obiective și să înțeleagă că dacă nu vom avea o, o reacție completă la guvernanța zonei euro, nu vom avea încrederea cetățenilor, care e foarte importantă pentru noi investiții, creștere și ocupare și acestea sunt scopurile noastre până la urmă. Creștere și locuri de muncă, dar repet, creștere durabilă pentru locuri de muncă durabile. Mulțumesc pentru atenție. Das Wort hat jetzt Herr Van Rompuy. Are cuvântul acum domnul Van Rompuy. Monsieur le Président. Domnule președinte, dragi colegi, mulți dintre dumneavoastră au intervenit uh, pentru a spune că trebuie să acționăm acum. Eu v-am făcut un rezumat pe care îl cunoașteți foarte bine a tuturor uh, măsurilor pe care le-am luat în uh, ultimii 2-3 ani și unii dintre dumneavoastră au spus chiar că am spus multe și că acum trebuie să punem în aplicare ceea ce am uh, decis că vom face. Că nu trebuie să creăm uh, instrumente noi, au repetat unii dintre dumneavoastră, înainte ca instrumentele uh, pe care le-ați uh, decis uh, a fi pusă în aplicare înainte de uh, concretizarea măsurilor pe care, deciziilor pe care le-ați luat. Deci, ați spus că trebuie să acționăm acum. Ceea ce am făcut noi era de neimaginat în urmă cu un an sau doi ani. De fapt, atunci când lucrăm la Uniunea Economică și Monetară, trebuie să vă spun că am constatat atunci când am lucrat, când am, ne-am desfășurat activitatea, așa cum și dumneavoastră ați constatat prin raportul doamnei Tyson, ați constatat că s-au făcut deja foarte multe și în ceea ce privește Uniunea Economică, și în ceea ce privește Uniunea Monetară, și în ceea ce privește Uniunea Bancară. Am aprofundat uh, lucrările noastre și am uh, parcurs o bucată bună din drum. Însă ceea ce am subestimat și cred că uh, cu toții uh, trebuie să o recunoaștem, am subestimat, atât la nivelul statelor membre, cât și la nivelul instituțiilor, am subestimat amploarea, profunditatea, profunzimea și gravitatea uh, crizei în anumite uh, state membre. S-a pierdut mult din competitivitatea noastră și faptul și datoria a fost atât de mare încât uh, avem nevoie de o perioadă foarte lungă de timp pentru a uh, ne reabilita. Nu trebuie să ne imaginăm nicio clipă că cu un deficit de 15%, cu o datorie de 160%, putem să uh, scăpăm de politica de austeritate. Cu un deficit de 10-15% la conturi curent, și în balanța de plăți unor state membre se poate uh, scăpa de o politică uh, de ajustare, de, de austeritate. Această politică nu este impusă de instituțiile europene, este, această politică este impusă de fapte, de realitate, este consecința unei guvernări greșite în multe state membre uh, pentru o perioadă lungă. Nu s-a acționat la, statele, uh, la nivel statelor membre și nu s-a acționat la nivel european la timp. Aceste politici de uh, austeritate nu au fost impuse așa de sus în jos. E pur și simplu o politică inevitabilă și am greșit pentru că am subestimat amploarea și gravitatea crizei. Am făcut uh, multe lucruri, am luat multe măsuri în ultimii 2-3 ani și încă ne mai rămân multe de făcut. Cei patru uh, președinți ai instituțiilor, tocmai de aceea uh, lucrează la mai multe inițiative. Unul dintre pilonii esențiali care lipseau, de fapt, era chiar această chestiune, lipsa unei integrări uh, financiare suficiente. Exista integrare uh, la nivelul coordonării dintre instituții. Acum trebuie să avem instituții mult mai europene, instituții mai comune. Acum, prin supravegherea unică, Vrem să uh, facem uh, progrese fără precedent. Am uh, luat aceste decizii în luna iunie, Comisia și-a lansat propunerea în luna septembrie și în Consiliul European din octombrie am um, dat îndrumări importante pentru ca miniștrii să-și poată duce la bun sfârșit eforturile. Și dumneavoastră uh, v-ați făcut, uh, v-ați îndeplinit sarcini în ceea ce privește uh, îndeplinirea acestei uniuni bancare și sperăm să putem lucra împreună în continuare și să finalizăm aceste lucrări până la sfârșitul anului. Când vom, ne vom fi decis asupra cadrului legislativ, la momentul acela vor începe eforturile uh, operaționale de punere în aplicare la nivelul Băncii Centrale Europene a acestui organism unic de supraveghere. Va dura câteva luni până ca acest mecanism să, intre, uh, să înceapă să funcționeze. Trebuie ca pas cu pas, dar în mod serios și constant, să uh, creăm uh, acest pilon al Uniunii Bancare care să devină un pilon cu adevărat european. Ni se spune că trebuie să acționăm. Acționăm, dar o facem în mod serios, acționăm uh, într-un mod care să garanteze și calitatea măsurilor pe care le luăm. Chiar dacă o facem destul de lent, uh, acest lucru se datorează tocmai de aceea, pentru că vrem să facem lucrul bine. Noi, după cum v-am spus, am făcut multe lucruri și chiar acum uh, derulăm activități care sunt revoluționare, de la dreptul revoluționare dacă ne gândim ce fel de instituții dorim să înființăm. Am ajuns la capătul drumului? Nu, deocamdată nu. Uh, lucrăm uh, și sperăm să terminăm uh, până în decembrie. Însă, dragi colegi, va fi mult mai greu decât credem să ducem la bun sfârșit aceste lucruri. Pachetul de șase măsuri, pachetul de două măsuri, sperăm ca și acest pachet de două măsuri să, se, să fie pus pe picioare cât mai repede. Am făcut pactul de stabilitate, pactul de creștere, am făcut tot ce am putut cu mecanismele de ajutor financiar. Toate aceste măsuri pe care le-am luat ne-au uh, adus la miezul suveranității, la uh, miezul uh, suveranității. Etapele următoare vor reprezenta un salt calitativ. Vom învăța pas cu pas să facem lucrurile bine. Și trebuie să vă spun că această dezbatere nu va fi simplă nici în acest for, nici la Consiliul European și nici în cadrul altor instituții. Cu cât realizăm mai multe, cu atât devine mai greu să facem progrese fără a uh, deschide subiecte tabu, care se apropie foarte mult de conceptele de uh, suveranitate și de solidaritate. Trebuie să vă previn că din octombrie până în decembrie Uh, munca va fi foarte grea și va trebui să luăm decizii care vor uh, afecta foarte multe domenii. Am vorbit despre un al cincilea capitol. Dimensiunea socială trebuie să fie o parte integrantă a fiecarei politici. A fost inclusă în strategia Europa 2020. Domnul Barroso și cu mine ne-am luptat uh, pentru a include acest uh, al cincilea obiectiv al uh, luptei împotriva sărăciei. Majoritatea sărăciei, majoritatea statelor membre s-au opus acestui lucru, însă el până la urmă a fost introdus în strategia Europa 2020. Pactul de creștere și de ocupare ce înseamnă el dacă nu dimensiune socială? Ce se poate face Uh, mai mult pentru cetățeni uh, dacă nu uh, crearea de locuri de muncă în aceste circunstanțe foarte dificile. Dimensiunea socială se găsește în toate domeniile. Când am propus aceste patru capitole, um, capitolele care tradițional se regăsesc în fiecare Uniune Economică și Europeană, Consiliul European, șefii de stat și de guvern de, din tot spectrul politic uh, au, s-au îndoit de uh, valabilitatea propunerilor mele. Însă, după cum am spus, vom lucra asupra acestei dimensiuni sociale pentru a o include în uh, cele patru capitole importante. Pentru statele membre, uh, politica socială este uh, cea mai importantă, pentru că statele membre sunt cele care iau decizii de însănătoșire um, bugetară. Eu am fost uh, ministru uh, o perioadă lungă de timp. Fiecare măsură trebuie să fie evaluată și din prisma impactului social. Și trebuie să existe uh, o politică în care cei mai puternici să ducă povara cea mai grea. Aceasta este regula generală. Și când trebuie să concretizăm măsurile luate, bineînțeles că este foarte dificil, însă dimensiunea socială trebuie să uh, conteze atât la nivelul statelor membre cât și la nivelul european și trebuie să luăm măsuri și în ceea ce privește creșterea, pentru realizarea creșterii. Dragi colegi, politica uh, monetară nu este restrictivă, având în vedere ratele uh, dobânzii care se practică acum, cu dobânzi negative. Um, în situația în care Banca Centrală uh, furnizează lichidități de mii de miliarde. Politica monetară nu este deloc una restrictivă. Politica bugetară um, ce facem? Uh, avem deficit și aici? Cred că putem să uh, îmbrânzim puțin panta, așa cum am făcut-o pentru Spania și pentru Portugalia. Putem face acest lucru și pentru alte state. Dacă nu uh, continuăm acest efortul de însănătoșire bugetară, piețele, din nefericire, vor pedepsi imediat statele vizate. Și tot ceea ce se câștigă um, mărind um, traiectoria se pierde imediat prin creșterea ratei dobânzii. Nu se poate face uh, creștere economică pe termen foarte scurt. Lucrul cel mai important pe termen scurt este restabilirea încrederii în zona euro. Acesta este aspectul cel mai important. Mă iertați, dar va trebui să vă spun câteva cifre. Când se spun uh, lucruri pozitive, întotdeauna există și uh, trebuie să nu avem încredere, pentru că e mai corect să ne îndoim. Dar când văd uh, diferența între ratele obligațiunilor pe 10 ani în majoritatea statelor membre și um, etalonul pe care îl reprezintă rata dobânzii reale, când văd situația actuală și o compar cu situația uh, cea mai gravă din ultimele luni, constat că în uh, Europa există o scădere de 239 de puncte, în Spania de 249 de puncte, în Portugalia de uh, mai puțin de 800 de puncte, în Irlanda de mai puțin de 900 de puncte și în Belgia de mai puțin de 270 de puncte. Să spunem că nu, nu s-a obținut niciun rezultat, nu reprezintă o atitudine serioasă. Eu sper că aceste rezultate să Uh, fie durabile. Și uh, lecția cea mai dură este că ne-am înșelat uh, în trecut. Nu sunt doar, poate că doar eu m-am înșelat, că dumneavoastră aveți întotdeauna dreptate, dar trebuie să ne asigurăm că putem face progrese în sensul restabilirii încrederii și să uh, încercăm să menținem această situație de încredere cât mai mult timp. Astfel și uh, întreprinderile și companiile vor se vor bucura de beneficii de pe urma câștigării acestei încrederi. Trebuie să restabilim așadar uh, încrederea în viitorul zonei euro. Aceasta este cea mai importantă măsură pe care o putem lua pentru creștere economică pe termen foarte scurt un travail dans une philosophie. atât că noi trebuie să lucrăm pas cu pas în această filozofie a acționa treptat, însă ceea ce facem noi nu s-a mai făcut niciodată în trecut. E ceva revoluționar și vom continua să facem și în decembrie, dar între timp sper împreună cu dumneavoastră ca în luna noiembrie să ajungem la un acord privitor la bugetul multianual. Dar pentru a ajunge la un acord E nevoie de un lucru fără de care nu va fi posibil niciun acord. Trebuie să avem simțul compromisului și voința politică de a ajunge la un compromis. Dacă nu avem voința politică să ajungem la un acord, atunci sigur că nu vom ajunge niciodată la un acord. Noi, la, la fel ca în celelalte consilii pe care le-am prezidat, vom face tot ce putem pentru a ajunge la acest compromis. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Am încheiat această dezbatere și ajungem la punctul culminant al uh, zilei de astăzi, uh, fotografiile. Am fost rugat să vă explic ce se întâmplă cu aceste fotografii. Este vorba de o cameră care va uh,